meine sehr verehrten Damen und Herren. Stimați uh, domn, stimate doamne, aș dori să începem acum. În primul rând, vă urez bun venit în sala de plenară a Parlamentului European la, atelier, la atelierul privind justiția civilă. Îi salut pe reprezentanții parlamentelor naționale. E un, uh, un seminar pe care îl organizăm împreună cu membrii parlamentelor naționale aici. 21 de mm, membri ai parlamentelor naționale din 18 state membre se află aici astăzi. Cred că acesta este un rezultat foarte bun și ne arată faptul că acest instrument pe care îl folosim pentru a doua oară în comisia noastră e într-adevăr o bază pentru dialog între Parlamentul European și colegii noștri din parlamentele naționale. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că tema cu care ne vom ocupa astăzi e sunt familiile și cetățenii din Europa și cum pot fi aceștia ajutați totul sub domeniul dreptului. E o temă de o importanță deosebită, mai ales că numărul cazurilor juridice transfrontaliere sunt uh, subiectul cu care ne ocupăm acum și acestea au o importanță tot mai mare în Europa. Și din acest context rezultă, desigur, și multe probleme. Așa că legislatorul european împreună cu, naționa, cu parlamentele naționale pot să lucreze aici împreună, astfel încât lucrurile să fie facilitate pentru cetățenii europeni. E un punct în care Europa va fi, văzut, în care Europa va fi văzută mult mai practic cetățenii europeni și nu doar la nivel teoretic. Aspectul practic e foarte important aici. Vom avea o întreagă listă de vorbitori pe care îi voi asculta. Îi salut, o salut în stânga mea pe doamna Diana Valis, vicepreședinte al Parlamentului European. Va prelua președinția reuniunii de astăzi, pentru că eu trebuie să merg altundeva și va trebui, din păcate, să vă părăsesc. Îl salut și pe domnul Melchior, sper că i-am, îi pronunț corect numele, Vatelet, din partea guvernului belgian. E secretar de stat pentru buget, pentru azil, pentru dreptul familial. Exact uh, lucrurile de care ne vom ocupa astăzi. Și are de-a face și cu instituțiile culturale din Belgia. Pe doamna Viviane Reding, încă nu pot să o salut, va veni în jur de ora 10 în această sală și probabil chiar mai târziu. Acestea sunt persoanele pe care am dorit să le salut și vă doresc tuturor o consultare bună astăzi. Cine dorește să ia cuvântul pe diferitele teme, aveți o listă pe masă pe care vă puteți înregistra la luarea cuvântului. Vă rog să o completați și apoi să o dați mai în față, astfel încât să o putem avea la îndemână. E mai ușor să procedăm așa decât după principiul de luare spontană a cuvântului. Și încă un aspect tehnic, există foarte multe documente pe care ar trebui să le aveți în fața dumneavoastră. Sunt diferite studii făcute de serviciile noastre în legătură cu subiectele pe care le discutăm astăzi și de aceea doresc să le mulțumesc celor care au lucrat alături de noi la aceste documente pe care aveți acum posibilitatea să le consultați. Acestea sunt remarcele mele și acum îi voi da cuvântul doamnei Diana Wallis. Te rog, ai cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc mult, domnule președinte. Din partea președintelui Parlamentului, domnul Buzek, vă urez din nou binvenit, bun venit și aș dori să spun câte ceva despre contextul întâlnirii noastre de astăzi, în ceea ce privește munca pe care Parlamentul a făcut-o în ultimii ani și munca pe care sperăm să o facem în următorii ani împreună cu dumneavoastră, cu sprijinul dumneavoastră, astfel încât viața cetățenilor noștri să fie mai ușoară. Cred că punctul de plecare trebuie să fie următorul. Îmi amintesc acum câțiva ani că a existat o, dezbatere în această instituție uh, și mi se pare că în ceea ce privește libera circulație am ajuns într-un punct în care e mai ușor să transporti un sac de cartofi în Europa decât și e mai dificil pentru cetățenii noștri să se bucure de libertatea de circulație. Acest lucru trebuie să devină o realitate și pentru ei. Toate guvernele noastre au spus că aveți ca indivizi, ca cetățeni, dreptul la liberă mișcare. Cetățenii noștri iau acest lucru de-a gata acum. Dacă ne uităm la cifre, în anul 2009, 12 milioane de cetățeni ai Uniunii Europene s-au bucurat de această ofertă pentru a putea trăi, lucra, a se pensiona sau a studia într-o altă țară decât statul membru din care proveneau în Uniunea Europeană. 12 milioane de cetățeni și știm că acest număr crește în continuare. Ca rezultat acestei mobilități crescute, devine clar următorul fapt. Evenimente normale, cum ar fi căsătoria, copiii, divorțul câteodată și chiar decesul, au acum o dimensiune juridică transfrontalieră. E un moment în viața oamenilor în care ei sunt fragili și vulnerabili și ultimul lucru pe care și-l doresc e să aibă de-a face cu probleme juridice transfrontaliere foarte complexe. În pofida muncii pe care am depus-o deja, ne confruntăm în continuare cu contextul de acum. Încă mai există dificultăți juridice, administrative și practice din cauza diferențelor între sistemele juridice din statele membre. În cazul unui divorț se decide greu care, care lege va guverna acest uh, divorț și intervin de asemenea și aspectele transfrontaliere în ceea ce privește copiii. Dar re, recunoașterea documentelor în cauză e și ea dificilă. Așa că viața într-o Europa mobilă nu e atât de simplă cum ar trebui să fie sau cum ar putea să fie. Cred că aceia dintre noi care au lucrat în această comisie de afaceri juridice în ultimii ani știu că într-adevăr vorbim despre accesul la justiție. În contextul național, în sistemele naționale, ne gândim la aceste probleme din cauza finanțării și alte probleme practice, însă nu dorim să mai adăugăm și alte probleme care revin din problemele transfrontaliere cu care se confruntă cetățenii noștri atunci când își doresc să se folosească de piața internă a Europei și să trăiască sau să muncească oriunde în Europa. Aspectul economic e strâns legat de celelalte aspecte. Dacă simplificăm aceste chestiuni juridice, și mai mulți dintre cetățenii noștri își vor dori să se bucure de libertatea de circulație, atunci și capacitatea economică a Europei va crește. Probabil că am început pe o notă negativă, însă cred că ar trebui să fim foarte mândri de progresul care s-a făcut până acum. S-au redus unele dintre barierele care existau, mai ales prin adoptarea regulamentului Bruxelles II în ceea ce privește jurisdicția și recunoașterea hotărârilor curților în ceea ce privește căsătoria la fel și pentru responsabilitatea parentală. Știm că în anumite state membre munca continuă în ceea ce privește divorțul și dreptul succesoral. Însă mai sunt multe de făcut. Probabil că ar trebui să ne gândim mai mult la Uh, protecția drepturilor părinților și copiilor în cazuri transfrontaliere prin ajutarea medierii familiale. Să ne asigurăm că adopțiile internaționale sunt recunoscute. Aici intră și aspectele legate de uh, cuplurile care nu pot avea copii. Există multe probleme transfrontaliere care au de a face cu regimul uh, patrimoniului matrimonial și și acele uniuni nematrimoniale. În contextul căsătoriei, există probleme care au de-a face cu, din păcate, violența domestică sau chiar căsătorii forțate. Întâlnim astfel de probleme în Europa. Crimele de onoare sunt o altă problemă. Care e răspunsul nostru european și răspunsul statelor membre la asemenea probleme? În primul an al, no al noului mandat al, al acestei comisii și al acestui parlament a devenit clar următorul lucru. Există o voință care nu exista până acum, o voință de a-i pune pe cetățenii europeni în punctul central al politicilor noastre. Și așa se întâmplă și în ceea ce privește justiția civilă. Trebuie doar să ne uităm la programul de la Stockholm, cu care, pe care l-a prezentat Comisia la începutul mandatului și la răspunsul Parlamentului la acest program. Și vedeți că aceasta e direcția spre care ne îndreptăm. observăm că are răspuns și în sentimentele cetățenilor europeni. Dacă ne uităm la ultimele rapoarte europene, aproximativ două treimi, o cifră foarte mare, aproape două treimi dintre respondenți, cred că Uniunea Europeană ar trebui să vină cu inițiative în ceea ce privește dreptul familiei în cazuri transfrontaliere. E un mandat impresionant pentru noi. Cred că noi toți am dorit să subliniem următorul lucru. Nu vorbim de un pas înainte în ceea ce privește armonizarea. Nu asta ne dorim. Cei mai mulți dintre noi vin din culturi naționale cu anumite tradiții, anumite sisteme juridice pe care le respectăm și cu care ne mândrim. Așa că nu vorbim despre dezmembrarea acestor sisteme. Ne dorim să găsim o cale prin care să putem recunoaște aceste sisteme naționale, dar să putem să le conectăm unele cu celelalte, astfel încât să existe încredere și cooperare între ele. Astfel cu toții vom ajunge la același cel și anume să existe acces la justiție pentru acei cetățeni care doresc să se bucure de dreptul la liberă mișcare. Tratatul de la Lisabona dă acestui Parlament și subliniez și parlamentelor naționale puteri mai mari și posibilități mai mari în acest domeniu de a se ocupa de cetățeni și de familiile lor și de aceea reuniuni ca cea de astăzi sunt foarte importante. Trebuie să, ne de- să dezvoltăm relația care există între noi și să cooperăm mult mai mult în viitor. Și asta nu doar în ceea ce privește justiția civilă și parlamentele naționale. E important pentru fiecare dintre noi să îi implicăm și pe toți care lucrează în domeniul justiției în statele membre pentru că aceștia sunt oamenii care se află în cel mai bun punct pentru a face ca politicile noastre să devină realitate. Așa că ei și dumneavoastră trebuie să fim cu toții implicați încă de la început. Acest lucru este foarte important pentru cetățenii europeni. Eu mă bucur că există acest eveniment astăzi Mă uimește programul și mă uimește documentația care a fost făcută cu privire la aceste subiecte. Sper că lucrurile vor merge bine, astfel încât această zi să decurgă foarte bine și din nou le urez bun venit membrilor parlamentelor naționale. Ne bucurăm că l-avem aici pe domnul Oatele din partea președinției belgiene și și doamna comisar Reding se va afla alături de noi. Vă mulțumesc din nou pentru participare și sper că va fi o zi bună și pentru dumneavoastră și pentru noi. Mulțumim, Diana! pentru această introducere. Mă voi folosi de această oportunitate și voi da cuvântul domnului Vatelet. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea, cu ocazia acestei întâlniri între diferitele parlamente, îmi dați posibilitatea de a sublinia care sunt progresele pe care le-am realizat în cursul președinției belgiene, care, bineînțeles, nu este decât o etapă în facilitarea vieții familiilor europene în ceea ce privește justiția, dreptul civil și, încă o dată, întâlnirea de astăzi îmi dă posibilitatea de a face un bilanț al președinției belgiene și vă mulțumesc încă o dată pentru această ocazie și vă mulțumesc și pentru programul pe care l-ați stabilit pentru astăzi, un program uh, cu foarte mulți uh, vorbitori. Vă așteaptă o zi uh, fructuoasă, o zi în care veți dezbate despre viitorul europenilor în ceea ce privește justiția civilă. E adevărat că europenii se deplasează din ce în ce mai mult și este foarte bine că lucrurile se întâmplă așa pentru că a fost unul dintre obiectivele Uniunii Europene și e un obiectiv care a fost atins. E adevărat de asemenea că numărul de căsătorii internaționale, relații internaționale, bună ziua doamnă comisar, numărul de căsătorii internaționale crește și este un element pozitiv. E un element pozitiv, având în vedere că din motive profesionale, din motive culturale, pentru a descoperi uh, continentul european, din ce în ce mai multe persoane se prevalează de dreptul la libera circulație și rezultatul este, bineînțeles, că se creează din ce în ce mai multe situații internaționale cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană. Și bineînțeles că trebuie să răspundem la aceste situații și în ceea ce privește dreptul civil. Și este obiectul întâlnirii din această dimineață este obiectul uh, tuturor proiectelor care se află pe masa Uniunii Europene, proiecte care vizează soluționarea acestor situații internaționale în Uniunea Europeană. Pentru că, la urma urmelor, facem parte cu toții din această Uniune și trebuie să reușim să soluționăm toate conflictele. Aș vrea să pun accentul astăzi pe patru elemente ale președinției belgiene, elemente în privința cărora am făcut progrese, am mers în direcția cea bună. Primul element, cooperarea consolidată în ceea ce privește legea aplicabilă cazurilor de divorț. Încă o dată, dimensiunea familială a dreptului uh, european este ignorată și vom uh, utiliza mecanismul cooperării consolidate, așa cum figurează el în tratate. Această cooperare consolidată va avea loc în ceea ce privește dreptul familial și se va aplica pentru a determina legea aplicabilă cazurilor de divorț. Este o premieră și mă bucur că această premieră intervină în uh, materie familială. Este un element pozitiv. În uh, această cooperare consolidată am dorit ca orice țară care ar dori să participe la acest mecanism al cooperării consolidate și care ar dori să beneficieze de aceste progrese, orice țară deci care dorește să se alăture acestui mecanism să se poată alătura și am făcut în așa fel încât un număr cât mai mare de state să poată participa la această cooperare sporită. Cu cât mai multe țări vor participa, cu atât va fi mai bine, pentru că se va facilita viața cetățenilor, viața familiilor și este obiectul dezbaterii de astăzi. Am dorit de asemenea să implicăm Parlamentul în discuții, pentru că Parlamentul este un actor legislativ împreună cu Consiliul și a fost firesc să dorim să purtăm discuții cu Parlamentul. Este un adevărat progres. De ce? Pentru că astăzi cele 16 milioane de cupluri care se creează în Uniunea Europeană vor beneficia de o mai mare siguranță juridică în ceea ce privește dreptul aplicabil divorțului. Se sporește, deci, siguranța juridică. Am vrut, de asemenea, să privilegiem alegerea cuplurilor cuplurile vor putea să aleagă dreptul aplicabil. Însă, dacă există conflicte în privința dreptului aplicabil, vor exista mecanisme care să determine dreptul aplicabil, începând cu reședința soților. În felul acesta, securitatea juridică pentru persoanele care divorțează și care sunt de origini diferite va fi mai mare. Dorim să privilegiem o mai mare securitate juridică și să reducem numărul conflictelor. Pentru că dacă se reduc conflictele în privința dreptului aplicabil, reducem numărul de conflicte și reușim să atenuăm conflictele care apar în cadrul cuplurilor și asta înseamnă și un număr mai mic de riscuri pentru copii. am dorit de asemenea să facem progrese în ceea ce privește succesiunile. Pornind de la aceeași uh, idee că din ce în ce mai mulți uh, cetățeni europeni se deplasează, se folosesc de dreptul la libera circulație și aceste persoane au bunuri pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. Iată de ce este esențial să existe o recunoaștere a actelor autentice, să existe un certificat succesoral european pentru a se reduce conflictele în cazul succesiunilor și pentru a nu îngreuna viața cetățenilor europeni din cauza coexistenței unor drepturi diferite. Și în această privință, am obținut progrese în ciuda reticențelor exprimate de anumite state în ceea ce privește regulamentul cu privire la succesiuni. Am reușit, încă o dată, să obținem progrese în ceea ce privește chestiunea succesiunilor. O altă chestiune care mă interesează îndeaproape în calitate de belgian și european este chestiunea răpirilor de copii. E vorba despre situația în care unul dintre părinți nu mai acceptă ca celălalt părinte să aibă drept de vizită. Sunt situații tragice, situații intens conflictuale, situații foarte dificile, situații în care copilul este foarte important și acest lucru face ca lucrurile să fie și mai grele. Cum se pot soluționa astfel de situații de criză? Dacă în astfel de situații apare și un element internațional, lucrurile sunt și mai grele. Am reușit să implicăm toți actorii interesați și am creat un sistem de mediere în așa fel încât în astfel de situații părinții să discute și să ajungă la o soluție negociată. Am vrut să aplicăm acest mecanism belgian și la nivel european și am instituit proiecte pilot pentru a încuraja utilizarea medierii în cazurile cuplurilor internaționale în care apar răpiri de copii. Medierea internațională nu va rezolva totul, însă va permite părinților să ia contact unul cu altul, să accepte o soluție negociată. Această soluție de asemenea să fie mult mai ușor aplicată de către părinți. În cazul acestor răpiri, adesea la bază se află un conflict între părinți, însă ostaticul acestui conflict este copilul și de aceea trebuie să facem totul pentru a găsi soluții acceptabile și medierea este fără îndoială o, un mijloc de a ajunge la o astfel de soluție. Și mecanismul pe care l-am instituit arată că atunci când se trece prin mediere, se poate ajunge la o soluție, mai ales atunci când e vorba de copii. În sfârșit, Convenția de la Haga cu privire la obligațiile alimentare. Știm că trebuie să se mai rezolve problema sferei de aplicare, problema regimului lingvistic, problema autorităților centrale care sunt vizate uh, de aplicare a Convenției de la Haga cu privire la recuperarea internațională a obligațiilor alimentare, însă încă o dată am făcut progrese, președinția belgiană a făcut propuneri pentru a se face progrese în acest domeniu. Fie că vorbim deci despre divorțuri, fie că vorbim despre răpiri internaționale de copii, uh, fie că vorbim despre recuperarea internațională a obligațiilor alimentare. Cred că Putem spune că președinția belgiană a contribuit la progrese chiar uh, și mai mult decât în ceea ce privește dreptul aplicabil la divorțuri. Știu că statele membre sunt întotdeauna reticente atunci când vine vorba despre acceptarea unui alt drept care să se aplice cetățenilor noștri. Spunem noi, poate că dreptul altor țări este mai prost decât al nostru, însă cred că trebuie să depășim aceste rezerve. De ce? Pentru că dacă vom menține aceste reticențe, vom prejudicia viața cetățenilor europeni. De ce? Pentru că adăugăm un conflict juridic la un conflict deja existent în cadrul familiilor. Haideți să ușurăm viața familiilor, haideți să uh, ne asigurăm că există o mai mare cooperare și o mai mare coerență între drepturile noastre civile, va fi un plus pentru cetățenii europeni. Uniunea Europeană le-a permis cetățenilor să circule în Uniunea Europeană, haideți să ne asumăm consecințele în ceea ce privește dreptul civil, haideți să mergem spre o mai mare cooperare, spre o mai mare colaborare. Cred că am mers în direcția cea bună în cadrul președinției Virginii și sper că vom continua să facem progrese. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule secretar de stat. Vă mulțumim pentru această prezentare. O salut acum pe doamna Viviane Reding, comisar european pentru justiție care a luptat foarte mult pentru acest Parlament și acum îi dau și cuvântul. Doamna comisar, aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Este o mare plăcere de a vorbi în fața deputaților europeni, dar și în fața deputaților și reprezentanților din parlamentele naționale. Și este foarte important să vezi că aceste instituții se află într-o singură sală, sunt împreună într-un singur uh, loc, pentru că a venit momentul în care colaborarea între Parlamentele Naționale și Parlamentul European trebuie consolidată. Pentru că întrebările și preocupările sunt aceleași atât la nivel european cât și la nivel național cetățenii sunt aceiași peste tot. Știți că 12 milioane de persoane în Europa își exercită dreptul de liberă circulație. Au o naționalitate, dar poate că întâmpină probleme într-o altă țară decât țara lor natală. Și idealul nostru este ca ei să se simtă ca la ei acasă, indiferent unde au hotărât să meargă. Ei trebuie să fie convinși că au drepturi și obligații și că au siguranță juridică ce s-a modificat și de ce s-au schimbat lucrurile. Primul vector de schimbare a fost tratatul de la Lisabona și Carta Drepturilor Fundamentale, care este parte integrantă a acestui tratat. În decembrie 2009, procesul decizional în ce privește justiția nu a mai fost strict de competența ministrilor de resort din statele membre, fără ca vreun parlament să aibă vreun cuvânt de spus, fără ca Curtea Europeană de Justiție să fi putut să se implice. Deci, cum spuneam, acum acest domeniu face parte din procesul decizional interinstituțional normal, și anume Comisia are inițiativa legislativă și apoi Parlamentul European și Consiliul în colaborare cu Parlamentele Naționale hotărăsc pentru fiecare subiect în parte. Și apoi, Curtea Europeană de Justiție poate să verifice dacă ceea ce uh, a fost hotărât este cu adevărat pus în aplicare peste tot. Pentru mine, care sunt prima comisie din istoria acestei instituții care se ocupă de justiția uh, justiție, afaceri interne și drepturile fundamentale, a fost o ocazie deosebită de a vedea cum pot să funcționeze toate aceste lucruri. Anumite aspecte sunt mai ușor de gestionat, ca de exemplu atunci când uh, cetățeanul unui stat este prins de poliție într-alt stat decât uh, cel natal și trebuie să beneficieze de uh, interpretare în limba sa natală, atât în timpul anchetei cât și în timpul procesului. Și pot să vă spun că deja la sfârșitul acestei săptămâni acest text va fi finalizat. Apoi ne vom ocupa de alte drepturi, precum dreptul la un avocat, dreptul la consiliere juridică și așa mai departe. Vom garanta un minim de drepturi pentru toți cetățenii europeni, indiferent de statul în care uh, sunt în dificultate. Și nu este suficient. Trebuie să ne gândim nu numai la cei care pot să se regăsească în fața unui tribunal, trebuie să ne ocupăm și de victimele accidentelor, crimelor sau altor evenimente nefericite. Cum putem să le protejăm mai bine atunci când ele au fost victima unei agresiuni sau unui accident într-o altă țară decât a lor? Și să, în, în primăvara viitoare vom prezenta un pachet uh, cuprinzător de măsuri legale și uh, uh, soft law pentru a proteja victimele. De asemenea, ne dorim să avem o justiție prietenoasă cu minorii, prietenoasă în ghilimele fiind spus, uh, pentru că minorii au probleme specifice atunci când trebuie, uh, de exemplu, să depună mărturie în calitate de martor într-o altă țară decât a lor. Suntem hotărâți să facem din dreptul de liberă circulație o realitate tangibilă pentru cetățenii noștri. Pe 27 octombrie a avut loc o conferință de presă comună între comisarul Michel Barnier, care se ocupă de piața internă, și eu, care mă ocup de cetățenie. Împreună am vrut să explicăm cum vrem să renovăm, să revigorăm piața internă. Dar nu numai dintr-un punct de vedere economic, deoarece cetățenii sunt la fel de importanți precum și aspectele economice. Noi credem că economia și cetățenii sunt fațetele aceleiași monede și de aceea trebuie să implementăm Carta Drepturilor Fundamentale. Domnul Vatele a vorbit deja în detaliu despre propunerile comisiei în ce privește dreptul succesoral, testamentele și sperăm ca prin această inițiativă legislativă să rezolvăm toate chichițele legate de cele 50.000 de succesiuni transfrontaliere uh, care există în fiecare an. Deci vrem să armonizăm puțin regulile în ce privește jurisdicția și dreptul aplicabil, folosind, de exemplu, principiul reședinței uh, uh obișnuite. Și, de asemenea, vrem ca un singur tribunal dintr-un singur stat membru să se ocupe de succesiune și că există o singură lege pentru toate aceste aspecte succesorale. De asemenea, ne dorim ca o hotărâre a unei instanțe dintr-un dintr stat membru să poată să circule uh, liber în toată Europa, deci cu alte cuvinte să fie recunoscut în toate statele membre. Cetățenii nu trebuie să uh, obțină noi documente emise în, în limba statului în care locuiesc uh, în momentul în care a, s-a hotărât succesiunea. Nu trebuie să mai facă alte demersuri. Credem că datorită acestui nou, uh, acestei noi lege, drepturile moștenitorilor, uh, drepturile executorilor testamentari, a administratorilor terți și așa mai departe vor fi acum bine uh, stabilite, bine recunoscute. Încă o dată ne dorim să poată să fie folosit un singur document în toate statele membre. Știu că atât Parlamentul European, cât și Parlamentele Naționale, cât și Consiliul analizează acum detaliile acestei propuneri. Și e de la sine înțeles că Comisia cooperează îndeaproape cu colegiuitorii. Pentru că ne dorim ca acest nou regim, care asigură multă siguranță juridică cetățenilor, să se transforme în realitate. Nu pierdem însă din vedere faptul că consultarea publică și evaluarea de impact au arătat că acest nou sistem era bine primit. Deci, suntem de acord cu faptul că analizați detaliile, dar nu trebuie să blocați o legislație care ar fi în beneficiul a 500 de, uh, uh, aproape 500 de mii de cetățeni. Deci vă rugăm să faceți tot ce puteți pentru a ajunge la un acord care să fie acceptat de toate părțile. Este, iată, o modalitate pentru cetățenii europeni de a profita de dreptul lor de liberă circulație. De asemenea, îmi doresc să facilitez viața cuplul, cuplurilor, fie ele căsătorite sau nu, și de aceea am să propun nou, o nouă legislație în ce privește drepturile uh, uh, legate de patrimoniu în cupluri. E foarte greu pe, în ziua de azi pentru cupluri să știe uh, care tribunal are jurisdicție, ce lege se aplică pentru uh, proprietățile lor comune. Și de aceea, libera circulație a hotărârilor instanțelor în ce privește căsătoriile și uh, proprietatea, patrimoniul soților va fi primordială. Spălăm ca la începutul anului 2011 să putem să facem propuneri în acest sens și vom încerca să fim coerenți cu legile în ce privește um, um, drepturile părintești, răspunderea părintească și um, hotărârile legate de divorț uh, potrivit mecanismului de cooperare consolidată. Nu mai vreau să revin acum asupra acestor detalii pentru că domnul Vatele deja uh, le-a enumerat. Acum, Legea cu privire la divorțuri. E prima oară când am folosit acest sistem de cooperare consolidată. Eu una vin din Luxemburg și nu sunt uh, mare uh, fan al acestui sistem de cooperare consolidată. Întotdeauna mi-am dorit să facem progrese toți 27 împreună mai degrabă decât să avem o Europa cu două viteze. Însă, Până la urmă a trebuit să accept că uh, se va proceda astfel, deoarece uh, este o adevărată uh, revoluție faptul că s-a propus acest mecanism de cooperare consolidată pentru a trece de anumite blocaje cu care s-ar confrunta legislația europeană. Și în plus, e foarte bine faptul că orice alt stat membru care ar vrea să se alăture acestui mecanism va putea să o facă. Deci a trebuit să aleg între a avea o soluție pentru o mare parte a cetățenilor datorită acestui mecanism de cooperare consolidată, practic 80% din cetățenii europeni vor putea să beneficieze de noua legislație și deci trebuia să aleg între aceasta și faptul de a nu avea nicio soluție pentru divorțurile uh, cu caracter internațional. Deci, am hotărât să o iau pe acest drum și vreau să vă anunț că foarte curând un al doilea mecanism de cooperare consolidată va fi uh, lansat pentru brevetul european, a spune doamna comisar. Pentru că am văzut că a funcționat foarte bine pentru dreptul familial și de atunci poate că pentru brevetul european am putea să avem aceeași uh, uh, posibilitate de a face progrese. Știți că există anumite precondiții pentru a avea, a te bucura de libera circulație. De exemplu, ai nevoie de un certificat de naștere pentru a scrie copilul la școală, pentru a beneficia de alocațiile sociale, ai nevoie de un act de identitate pentru a putea să uh, îți faci actele pentru a avea un loc de muncă și așa mai departe. Și este o problemă pentru că de multe ori documentele dintr-un stat membru nu sunt recunoscute în celelalte. Trebuie să ne ocupăm de uh, aceste probleme. Deja în decembrie am lăsat o consultare publică și discuțiile de astăzi vor constitui o contribuție la această consultare publică. După ce vom fi analizat rezultatele consultării publice, vom face două propuneri în ce privește recunoașterea documentelor dintr-un stat membru într-altul și uh, recunoașterea în special a documentelor de stare civile. Sperăm să putem să finalizăm aceste inițiative până în anul 2013. Avem articolele din Carta Drepturilor Fundamentale în ce privește drepturile copiilor în cazuri de divorț sau separare legală, mai ales articolul 24 care stipulează că acești copii trebuie să aibă legături cu ambii părinți în mod regulat, dacă este în interesul copilului. Legislația europeană deja facilitează recunoașterea și punerea în aplicare a, a ă, răspunderii părintești, dar uneori este nevoie de mediere. Până la sfârșitul anului 2013, Comisia se va ocupa de această legislație în ce privește uh, recunoașterea și punerea în aplicare, astfel încât să fie mult mai ușor ca uh, hotărârile de divorț sau separare legală să fie recunoscute și aplicabile peste tot, pentru că ne dorim să reducem numărul uh, de cazuri de răpiri de copii în cadrul Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, stimați deputați, iată numai câteva dintre elementele care ne uh, preocupă. Ați văzut însă că uh, ne-am fixat niște obiective ambițioase. Folosirea pieții interne ca un spațiu liber de către cetățenii noștri nu trebuie să fie numai un drept teoretic. El trebuie să fie unul cu adevărat folosit. Din nefericire, rămân multe obstacole care îi împiedică pe cetățenii noștri să facă acest lucru. Consiliul și Parlamentul vor hotărâ, Curtea Europeană de Justiție va controla și acest sistem va uh, da roade. Cred că nu e revoluționar faptul că numai 9 luni de zile, deci într-un timp extrem de scurt pentru tradiția dreptului comunitar, am reușit deja să facem progrese în ce privește dreptul familial, mai ales în beneficiul acestor 12 milioane de locuitori care își vor putea vedea drepturile respectate tot în Europa. Și uh, lansez un apel către Parlamentele Naționale astfel încât ele să ne ajute pentru a respecta drepturile cetățenilor noștri. Mulțumim, doamnă comisar, pentru prezentare și ajungem acum la prima parte. Îi dau cuvântul domnului Tadeus Sfiefca pentru această prima parte. E coordonator PPE în Comisia Juri a Parlamentului, a Parlamentului European și este și uh, raportor pentru Roma 3. Tadeus, ai cuvântul. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Raz jeszcze chciałem dołączyć się do... Bun venit tuturor! Doresc să vă urez bun venit la întâlnirea noastră de astăzi și pentru această primă parte a seminarului nostru de astăzi. Bine ați venit, stimați europarlamentari, stimați parlamentari din parlamentele naționale. Aș dori să mă folosesc de această ocazie pentru a le ura bun venit vorbitorilor noștri de astăzi care ne vor da multe informații legate de temele pe care le discutăm astăzi. Cu siguranță vom auzi niște, ați auzit niște comentarii foarte interesante în această dimineață, în acest domeniu atât de sensibil și delicat cum e cel al dreptului familial. Bun venit senatorului Arcadio Diaz de Sera. Dumnealui provine din uh, Senatul Spaniol, din Comisia legată de afaceri juridice. Va coprezida împreună cu mine această parte a seminarului și va face concluziile. Aș dori să vă reamintesc tuturor că avem o listă de vorbitori, dacă vă completați numele și apoi înmânați uh, această listă spre noi pe timpul dezbaterii, atunci veți putea să puneți întrebări la sfârșit. Este foarte important să facem această listă cu vorbitori pentru că avem deja o întârziere de 20 de minute în această dimineață. Însă ne dorim să vă dăm și dumneavoastră ocazia, membrilor parlamentelor naționale, să faceți comentarii și să puneți întrebări, astfel încât dezbaterea de astăzi să fie cât mai fructuoasă. Eu sunt membru al Comisiei Juri în Parlamentul European și de aceea mă întâlnesc zi de zi cu teme legate de dreptul familial. De aceea voi asculta cu mare atenție atât prezentările cât și discuțiile care vor avea loc astăzi. Cu siguranță vor fi foarte interesante. Îi rog pe vorbitorii noștri să, încearcă, să încerce să respecte timpul de vorbire pe care l-am alocat pentru ziua de astăzi. Fiecare dintre dumneavoastră are 10 minute pentru prezentare și voi fi foarte atent să ne încadrăm în timp astfel încât să putem discuta toate subiectele de pe ordinea de zi. Primul vorbitor este doamna Caterina boel volchi profesor de drept internațional privat și în dreptul familiei la Universitatea Utrecht. Doamna profesor ne va vorbi despre propunerea de cooperare consolidată în ceea ce privește uh, dreptul în divorțul transfrontalier. Așa, propunere cunoscută sub numele de Roma 3. Doamnă profesor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. În luna martie 2010, Comisia Europeană a propus prima propunere de regulament în cadrul mecanismului de cooperare consolidată în ce privește divorțul și separarea legală. Această propunere, denumită Roma 3, conține reguli armonizate în ce privește divorțul transfrontalier și separarea legală și Roma 3 este pe punctul de a Viitorul regulament, Roma 3, va intra în aplicare numai pentru 14 state membre. Și așa cum tocmai am auzit, este prima oară când pentru probleme transfrontaliere juridice a fost folosit mecanismul de cooperare consolidată. 13 state membre nu vor participa la adoptarea Roma 3. Ele vor continua să-și aplice regulile naționale care sunt diferite de prevederile din Roma 3. De ce nu s-a ajuns la unanimitate în anul 2008, atunci când au apărut primele trei proiecte legislative? Și cred că sunteți familiarizați cu acele propuneri, nu am să intru aici în detalii, dar am să pun câteva întrebări în ce privește conținutul regulamentului Roma 3. În primul rând, trebuie să salutăm faptul că soții vor putea să desemneze legea aplicabilă, dar trebuie să ne întrebăm când ar trebui să aibă posibilitatea să facă această alegere. Potrivit regulamentului Roma 3, nu există niciun fel de restricții, însă există o diferență între un contract de căsătorie făcut la începutul căsătoriei și un contract de separare sau de divorț. Legea aplicabilă este uh, obligatorie pentru viitorul acestui cuplu. Și s-ar putea ca în momentul în care s-a făcut uh, căsătoria să se fie ales o lege aplicabilă, dar că această lege să nu mai poată să fie aplicabilă în momentul în care are loc divorțul. Circumstanțele s-ar putea să fie complet diferitele între uh, uh, încheierea căsătoriei și momentul în care soții doresc să-i pună capăt mulți ani, multe decenii s-ar fi putut să se fi scurs. Și poate că ar fi mai bine să avem o abordare a legii cele mai bune. Apoi, declarația care stipulează legea aplicabilă trebuie făcută în scris, trebuie datată și semnată. Dar ei ar trebui să știe exact momentul în care își fac alegerea, care va fi impactul acestei alegeri nu există obligativitatea uh, uh, consilierii juridice. Noi credem că ar trebui ca soții să aibă obligativitatea de a consulta un avocat sau un consilier juridic, pentru că uneori este greu să înțelegi dinainte ce impact va avea alegerea ta ce privește legea aplicabilă sau nu-ți dai seama care uh, sunt implicațiile. Aici ar trebui să intervină cooperarea la nivel judiciar. Nu putem să ne dăm seama dacă în Roma 3 se folosește principiul ultimei reședințe cunoscute. Pentru a se folosi acest principiu, trebuie ca cel puțin unul dintre soți să mai locuiască acolo. Și nu trebuie ca cel de-al doilea soț să uh, uh, fie încetat să mai locuiască în reședința respectivă cu mai mult de un an înainte de Uh, uh, sesizarea tribunalului pentru procedura de divorț. Deci este foarte complicat ca aceste condiții să fie respectate. Și atunci, clauza legii aplicabile nu ar trebui să mai fie obligatorie. Fac aici trimitere la articolele 3 și 4 ale propunerii, care sunt mult mai ușor de aplicat. Principalul argument pe care l-au folosit statele membre care nu au vrut să se implice în mecanismul de cooperare consolidat au spus că din cauza regulamentului Roma 3 ei ar trebui să accepte uh, aplicarea în țara lor a unui drept familial internațional și nu-și doreau acest lucru. Însă se spune clar în regulamentul Roma 3 că nu vor exista prevederi legale discriminatorii în ce privește divorțurile. Legislatorul european trebuie să spună de la bun început care legi legate de divorț din toate sistemele judiciare din uh, lume sunt Uh, luate în considerare, pentru că toți cetățenii trebuie să aibă drepturi egale. Trebuie să abordăm și cazul special al Maltei, unde divorțul nu este autorizat și unde nu poate să fie uh, anulată o căsătorie sau pronunțată o separare chiar dacă acest lucru a fost deja făcut într-un alt stat membru. Curțile din Malta nu vor recunoaște aceste hotărâri. Și regretăm faptul că celelalte state care participă la mecanismul de consolidare co uh, consolidată nu au obiectat la faptul că prevederile specifice Maltei uh, au fost incluse în uh, excepțiile de la acest regulament. Noi credem că se dă semnalul greșit prin această acceptare. Atunci când am evaluat propunerile din Roma 3, uh, am ajuns la concluzie negativă. Desemnarea legii aplicabile nu este calea cea mai bună, pentru că e foarte greu de aplicat și structura acestei propuneri nu este convingătoare și ar putea să fie îmbunătățită. Mi se pare că este deosebit de important faptul că alegerile făcute în prezent sunt valabile pentru viitor. Și pe viitor vor exista mult mai multe, va exista mult mai multă cooperare între instanțe pentru divorțurile internaționale. Roma 3 însă va fi luată în considerare, este cel care dă tonul. Și credem că ar fi bine să se aplice lex a fiori uh, drept principiu uh, de bază înainte de a se aplica regulamentul Roma 3. Pentru că altfel s-ar putea să încurajăm turismul pentru uh, pronunțarea divorțului, pentru că există anumite țări unde e mai ușor să se obțină un divorț. Rom, regulamentul Roma 3 nu trebuie să fie singurul în vigoare. Din câte știu eu, nu s-a dovedit că potrivit regimului Bruxelles II, cuplurile au uh, folosit foarte mult capacitatea de a merge într-un stat unde nu aveau nicio rădăcină, nicio legătură pentru a cere să fie pronunțat divorțul acolo. Noi credem că regulamentul Roma 3 nu va rezolva o problemă pentru că această problemă până la urmă nu există. Problema turismului, așa cum spuneau, cu scopul judiciar, așa cum spuneau legiuitorii. Deci, propunerea mea este să nu fie adoptat regulamentul Roma 3. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă profesor! Da, știm că regulamentul Roma 3 este foarte complex și complicat, suntem perfect conștienți de acest lucru, însă există o valoare adăugată în acest regulament. Parlamentul European nu uh, intervine decât uh, pentru că trebuie să fie consultat, dar suntem recunoscători președinției belgene de, pentru că a ținut cont de observațiile noastre. Ele au fost admise și la Coreper. Dăm acum cuvântul domnului Ship Chef Van Erp, care este profesor de drept civil și de drept privat european la Institutul de Drept Privat European din Maastricht. Dumnealui este și judecător la Curtea de Apel și va vorbi despre regimurile de proprietate și aspectele patrimoniale pentru căsătorii și alte forme de uniuni uh, nematrimoniale. Aveți cuvântul. Mr. Chairman. Domnule președinte, stimați uh, deputați, domnilor și domnilor, aș vrea să fac mai întâi câteva observații preliminare. Când vorbim despre dreptul privat internațional, ne dăm seama că există legături cu dreptul, uh, drepturile omului. Cele patru libertăți și uh, dreptul privat internațional nu pot fi despărțite de alte domenii. Dreptul matrimonial nu poate fi separat de dreptul succesoral. În cele zece minute pe care le am la dispoziție, mă voi concentra asupra relației între dreptul uh, privat internațional și dreptul material și pornesc de la premiza că în dreptul privat internațional nu trebuie să ne gândim la drepturi conflictuale, Vorbim însă despre sisteme juridice din uh, Uniunea Europeană și trebuie să ne punem întrebarea cum putem să coordonăm drepturi diferite, cum putem lega un anumit drept uh, de o persoană care uh, trăiește în afara granițelor țării sale. Domeniul acesta al dreptului este destul de complicat. În primul rând, un cuplu poate să trăiască împreună fără să uh, încheie un uh, acord de coabitare sau să se căsătorească și în aceste situații lucrurile stau destul de um, sunt destul de dificile pentru că în ceea ce privește proprietatea se aplică legea dreptul unde este localizată proprietatea deci dacă un uh, german uh, locuiește cu o persoană din uh, Olanda și au o casă în Belgia, casei se aplică dreptul belgian. Dacă au bunuri în Germania sau în Olanda, se aplică acestor bunuri dreptul belgian sau olandez. Aceste persoane ar putea încheia și un acord matrimonial și în acest caz pot alege dreptul aplicabil pot alege dreptul francez dintr-un motiv sau altul. Două persoane care trăiesc deci împreună fără a fi căsătorite se află într-o situație foarte complicată. Situația este diferită dacă încheie un parteneriat înregistrat. În acest caz, aleg un anumit regim și se aplică dreptul aplicabil în țara în care a fost înregistrat parteneriatul respectiv. Mai sunt și persoane care se căsătoresc și întrebarea care se pune atunci este dacă această căsătorie este acceptată sau nu. Se recunoaște acum și căsătoria între două persoane de același sex, astfel de căsătorii sunt recunoscute peste tot și în acest domeniu s-au făcut anumite progrese Există convenția de la Haga cu privire la regimurile de proprietate matrimonială și aș vrea să spun în acest moment că dacă e să se facă ceva în ceea ce privește unificarea dreptului privat internațional, trebuie să se acordă o atenție deosebită uh, lucrărilor celorlaltor instituții din lume. Europa nu ar trebui să acționeze fără a ține cont de ce se întâmplă în alte părți ale lumii. Iată de ce în uh, studiul pe care l-am uh, elaborat fac următoarele recomandări. Mobilitatea persoanelor nu este doar un element esențial al pieței interne, este și o uh, Modalitatea de exprimare a cetățeniei europene. Și trebuie să se ține cont de această mobilitate atunci când se armonizează regulile. Libertatea persoanelor și autonomia privată trebuie să fie facilitate de aceste reglementări în măsura posibilului. Convenția de la Haga cu privire la regimurile de proprietate matrimonială acordă libertate și autonomie privată într-un uh, grad foarte important și de aceea trebuie să se acorde atenția acestor situații. Parteneriatele înregistrate sunt autorizate și ca atare reprezintă o formalizare a relației între parteneri. Cu toate acestea, studiile comparative arată că consecințele legale ale acestor parteneriate diferă de la o țară la alta. Aceste parteneriate sunt însă autorizate și ar trebui să se aplice legea locului înregistrării. Dacă există autonomie, autonomia aceasta ar trebui să se limiteze la locul înregistrării și la locul reședinței obișnuite. Deci în cazul partenerilor înregistrați, de ce nu li s-ar permite să se să aleagă locul în care se, își înregistrează parteneriatul. În ceea ce privește uniunile de facto, care sunt elementul cel mai problematic, acestea nu reprezintă o instituție juridică unică și de aceea trebuie să fie analizate separat. Înainte de a ne gândi la reglementări unice în privința acestor uniuni, trebuie să avem în vedere un contract Trebuie să analizăm aceste uniuni și din perspectiva trustului, pentru că rolul legislației cu privire la trust este foarte important. Asta înseamnă că e posibil să se aplice drepturi diferite la consecințele patrimoniale ale relației. Partenerii nu vor să se căsătorească, nu vor nici să încheie un parteneriat înregistrat și de aceea nu văd de ce ar trebui să existe reguli uniforme cu privire la conflictele de lege care să se aplice acestor uniuni. În cazul în care se încheie un acord de coabitare, trebuie să se respecte autonomia părților. În cazul căsătoriilor, în cazul parteneriatelor înregistrate, ar trebui poate să se ia exemplul uh, modelului francez și să se creeze un model european pentru astfel de relații. Întrebarea care se pune este însă următoarea. Se poate alege un model european care să nu fie legat de legile statelor membre sau trebuie ales un model care să fie încadrat în limitele unui stat membru. Cred că un model european ar fi uh, un pas prea mult, însă s-ar putea ajunge la un model care să fie circumscris legislației naționale. Având în vedere importanța legii cu privire la trust uh, în dreptul comun și, în ceea ce, și având în vedere problemele legate de recunoașterea trusturilor, vă sugerez să aveți în vedere instituirea unor reguli de recunoaștere a legii trustului. Legea trustului este importantă în domeniul proprietății matrimoniale, este o lege importantă în domeniul dreptului succesoral și este importantă de asemenea și în ceea ce privește reglementările financiare. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor! Într-adevăr, este o chestiune extrem de importantă, având în vedere numărul mare de parteneriate înregistrate în uh, statele membre ale Uniunii Europene. Parteneriate înregistrate care atrag uh, după sine și uh, probleme legate de proprietate și succesiune. o soluție interesantă ar fi, într-adevăr, să ne inspirăm din legislațiile naționale. Ați vorbit despre sistemele francez și german și ajungem astfel la prezentarea următoare. Eva Becker este avocat, lucrează pentru Jungeburt uh, și Becker la Berlin și ne va vorbi despre câteva aspecte interesante legate de regimul proprietății matrimoniale în Franța și Germania. Aveți cuvântul. Stimate președinte, stimate doamne, stimați domni, doresc să vorbesc despre ceva foarte constructiv în Europa și anume despre acordul franco-german în ceea ce privește regimul matrimonial de proprietate. E vorba despre norme în ceea ce privește dreptul aplicabil și armonizarea acestuia, de recunoașterea uh, deciziilor naționale. Proiectul nu vi-l voi prezenta acum, ci vă voi vorbi despre dreptul material concret și despre acest drept material în două state europene. În februarie, Germania și Franța au semnat un acord în ceea ce privește regimul matrimonial de proprietate. Acesta a primit și un titlu, e vorba de regimul matrimonial de proprietate european a arătat faptul că familiile sunt uh, mobile. Nu vorbim doar de o dimensiune națională și de aceea acesta a fost un mare succes în Europa. S-a arătat că există într-adevăr o nevoie de a reglementa în practică astfel de legături familiale transnaționale. Acest lucru nu se făcea în uh, legislația celor două state existau reguli în ceea ce privește regimul matrimonial și funcționarea acesteia. Însă se ajungea la anumite situații conflictuale când interveneau două state. Contextul național între cele două țări era diferit se ține cont, așa cum am auzit tot timpul, și de dreptul de proprietate și în acest domeniu. Și tocmai despre aceste aspecte se vorbește și aici și s-a ajuns, s-a ajuns la... Aceste probleme au dus la rezultate nu foarte bune. Acum, noul regim matrimonial de proprietate trebuie să fie compatibil cu celelalte două regime naționale. trebuie să nu contravină dreptului național. Proprietatea și, a, și administrarea proprietății nu trebuie să fie atinse. se îndreaptă spre cei doi soți și trebuie să se ajungă la o colaborare între cei doi, astfel încât să se ajungă la o, un cadru comun. Comisia s-a ocupat de această problemă. A început a, a existat un drept privind separarea bunurilor. Modelul care se folosește aici e următorul în cadrul regimului matrimonial de proprietate, atunci când intervine separarea bunurilor, trebuie să se țină cont de anumite aspecte. Adică încă de la început, soții și până în punctul separării bunurilor, observăm că există anumite regulamente și astfel se ajunge în loc la o compensare în bani a bunurilor. Vreau să menționez doar două sau trei reguli ca să vă dați seama cu ce dificultăți s-a confruntat Comisia atunci când lucra în acest domeniu. În ceea ce privește căminul, aici există o interzicere a, folos- a folosirii de către soți. aici intră și contractele de închiriere, nu doar un uh, cămin achiziționat deja. Căminul este un uh, lucru foarte important și de aceea a intervenit și acest uh, subiect. O altă, un alt aspect special în ceea ce privește cadourile și acesta apare în legislația germană, sunt puse la o parte acele lucruri care le-au primit soții sub formă de cadou. Delegația germană a reușit Uh, să arate cât de complicat era uh, acest aspect în uh, legea din Franța și s-a ajuns la o altă soluție, s-a ajuns la un consens între soți. În ceea ce privește evaluarea, e vorba de bunurile care le aveau deja soții înainte de căsătorie, acestea nu sunt luate în considerare. Acestea sunt rezultatele unor negocieri îndelungate în ceea ce privește acest domeniu. Delegațiile au hotărât următorul lucru în cadrul evaluării bunurilor să se folosească modelul german la această împărțire. și să țină cont de prețul pe care l-au avut la început toate aceste bunuri. Același lucru se face și în cazul bunurilor imobile. Germania se poate alinia cu anumite prevederi din legislația franceză în ceea ce privește licitația. Și în acest caz s-a ajuns la un compromis. Apoi mai există o problemă, o problemă în ceea ce privește indexarea. În Germania se face o echivalare a valorii inițiale a bunurilor și valorii finale a bunurilor. Aceste lucruri se găsesc în articolul 9 din acord, unde apar și schimbările de preț. În ceea ce privește deschiderea acordului pentru alte state membre ale Uniunii Europene, Comisia a încercat să clarifice acest context, astfel, astfel de legislație există și în alte state membre ale Uniunii Europene. Așa că regimul matrimonial de proprietate este o chestiune de legislație comunitară. De ce se dorește o astfel de o armonizare a dreptului material în domeniul familiei? Acesta are de multe ori de-a face cu tradiția, cu sentimentele și mai puțin cu practica, dar această modalitate de gândire s-a schimbat prin acest acord, pentru că vorbim de simplificarea unor regulamente foarte complicate. În același timp, se încearcă trecerea peste modelele tradiționale din diferite state membre. De aceea, cred că acest proces este un pas foarte bun în ceea ce privește armonizarea dreptului familial în Europa. Este de asemenea un lucru foarte bun pentru cetățeni, pentru că vine cu o soluție practică în ceea ce privește separarea bunurilor acestora și nu se restrânge doar la Germania sau Franța. Credem că și alte state ar putea să fie interesate de un asemenea acord și de aceea acordul este deschis oricărui stat membru al Uniunii Europene. Pentru statele membre ar trebui să fie ușor să, să semneze acest acord. Acesta nu contravine dreptului național, se poate, se poate folosi ca acord adițional la legislația care deja există pentru certitud- certitudine juridică în cadrul familiilor și ai soților, este foarte important ca această muncă noastră să meargă spre armonizare și să aibă de-a face, bineînțeles, și cu uh, dreptul material. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult, doamnă Becker. Ați avut o prezentare foarte interesantă. Sunt convins că experiența pe care o primim din muncă bilaterală ca aceasta și rezultatele ei în practică pot să fie un exemplu foarte bun și pentru o scară legislativă mai mare. Mă bucur că acest acord funcționează și că este deschis altor state membre. Cu siguranță vom analiza această situație și ne vom folosi de experiența pe care o aveți în acest domeniu. Un scurt anunț tehnic pentru toată lumea. Regulile în Parlamentul European spun următoarele. Nu putem să aducem uh, băuturi în această sală, pentru că e o sală de reuniune plenară, dar există un bar, se numește Barul Mickey Mouse în Parlamentul European, e afară și puteți să mergeți acolo să beți un ceai sau un suc. Însă, din păcate, cum am spus, astfel de băuturi nu pot fi aduse în această cameră. Îmi cer scuze, dar așa stau lucrurile aici în Parlament. Să trecem acum mai departe Următorul punct, un subiect foarte interesant. Vom vedea care e situația în statele membre în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a căsătoriilor între soți de același sex, al parteneriatelor civile și ale cuplurilor de sex opus. Avem doi vorbitori. Primul vorbitor va fi doamna Beatrice Weisgut, președinte al Comisiei pentru Familie și Drept Succesoral. În Consiliul uh, European, doamnă, aveți cuvântul. Merci. Vă mulțumesc. Este un subiect sensibil și eu aș vrea să vă transmit trei mesaje. Mai întâi, o vedere de ansamblu, ca să vă dați seama că e un adevărat haos. Apoi, dacă există soluții, unele există, dar sunt destul de nesigure și un al treilea masaj, mesaj, mă scuzați, poate anumite piste ca să îmbunătățim situația cetățenilor europeni, dar ne propunem să facem acest lucru cu toată modestia. Acum, vederea de ansamblu. Situații deosebit de diferite. Numai 5 state membre recunosc căsătoriile între persoane de același sex și toată lumea le cunosc. Țările de jos, Spania, Portugalia, Belgia. Apoi, există mai multe state în care sunt recunoscute parteneriate civile între persoane de același sex și care sunt numai ușor diferite de uh, căsătorii. De exemplu, în Germania și în Danemarca. În alte țări există niște parteneriate numite parteneriate convenții și care sunt, de fapt, o posibilitatea oferită atât cuplurilor heterosexuale cât și homosexuale, dar efectele acestor parteneriate convenții sunt foarte atenuate față de căsătorii și apoi sunt anumite țări, precum Polonia, care nu recunoaște nici căsătoria între cuplurilor homosexuale, nici vreo formă de parteneriat pentru acestea. Deci vedem că în fiecare stat membru, uniunile uh, celebrate într-un alt stat membru sunt uh, recunoscute într-o formă diferită. De exemplu, o căsătorie recunoscută ca atare într-un stat membru poate să fie calificată de parteneriat într-un altul. De asemenea, caracterul valabil al acestor uniuni, efectele uh, lor, sunt iarăși diferit aplicate. Uneori aplicăm uh, legea naționalității, în alte ori legea reședinței, în alte ori legea locului în care a fost celebrată uniunea respectivă. Și bineînțeles, în unele state, există uh, rațiuni de ordine publică împotriva uniunilor uh, între persoane de același sex. De aceea spuneam că există o adevărată dezordine. Hai să spunem un spaniol și un francez care se căsătoresc în Spania, deci au același sex, dar dacă în Spania ei sunt considerați a fi căsătoriți, în Franța mariajul lor este nul. În Germania, o curte a hotărât că o căsătorie între persoane de același sex nu poate să fie considerată decât un parteneriat în Germania. În Belgia este posibil un parteneriat între persoanele de sex opus, dar în Finlanda se va considera că nu este vorba despre un parteneriat, pentru că în Finlanda numai persoanele de același sex pot să încheie un parteneriat. Și apoi, dacă se încheie un parteneriat într-o țară în care această posibilitate există și se merge într-o altă țară, se va hotărâ că e vorba fie despre un parteneriat, fie despre o căsătorie, fie pur și simplu de un simplu uh, concubinaj. De asemenea, în ce privește drepturile succesorale, doi germani care, recunosc în Fra- care locuiesc în Franța nu își vor vedea recunoscute drepturile succesorale cu același titlu ca în Germania. Și apoi, există uh, foarte multă incertitudine juridică în ce privește drepturile succesorale. Ce se aplică? Legea tribunalului care a fost sesizat, legea naționalității, legea uh, locului de reședință și așa mai departe. Soluțiile oferite de dreptul pozitiv și chiar soluțiile oferite de dreptul european sunt foarte nesigure. Dreptul european constrângește libera circulație, dar nu există niciun fel de jurisprudență asupra acestor chestiuni putem să facem o paralelă cu jurisprudența asupra numelui, căci se spune că atunci când un nume este recunoscut într-un stat membru, el poate să circule în toate statele membre. Am putea poate să ne imaginăm că o jurisprudență uh, similară se poate aplica uniunilor. Apoi există directiva din 2004 care uh, dă posibilitatea uh, cetățenilor să călătorească cu familiile lor. Dar se spune că Uh, drepturile unui uh, partener nu sunt recunoscute decât legăturile pe care le are cu uh, celălalt partener sunt similare cu legăturile matrimoniale. Avem nenumărate alte aspecte, precum legile fundamentale, de exemplu recunoașterea nediscriminării pe baze sexuale. Încă o dată, nu există nicio jurisprudență ce privește uniunile între persoane de același sex, cu excepția hotărârii în ce privește Austria, hotărâre care dă dreptul statelor membre să refuze să înscrie căsătoriile homosexuale în legislațiile lor naționale. Am putea însă să considerăm că Curtea Europeană își va aplica jurisprudența în ce privește situațiile născute în străinătate. Exemplu, decizia uh, față de Luxemburg în ce privește uh, adopția sau decizia ce privește Turcia apropo de divorț avem și Carta Drepturilor Fundamentale, unde se spune că avem dreptul să fondăm o familie, dar acest drept este protejat de legile naționale. Deci soluții foarte nesigure pe plan european. Însă, situații, um, în uh, dreptul comunitar situațiile sunt foarte recente. Uneori se spune că parteneriatul trebuie hotărât în funcție de statutul din țara de origine. Cu alte ocazii se spune că efectele statutului local trebuie să fie asimilate cu cele ale statutului de origine. De aceea spuneam că este mare dezordine și mare nesiguranță juridică. Ce piste avem pentru a face puțină ordine? În primul rând, dreptul material, dar asta nu este o competență a instituțiilor europene. Sau să uh, uh aplicăm mai bine și uh, în mod mai armonios peste tot prevederile dreptului internațional privat dar rămâne o mare aventură, ca să spun așa. Și înainte de a porni pe altă cale, haideți să încercăm să uh, epuizăm toate resursele acestei mari aventuri pe care reprezintă aplicarea dreptului privat internațional. Dar poate cel mai important este să existe recunoașterea uniunilor internaționale cu calificarea lor inițială. Și am putea, în plus, să favorizăm coordonarea regulilor în ce privește efectele Uniunilor. Dacă Uniunea este celebrată în sus stat membru în mod valabil, ea ar trebui să fie recunoscută ca atare în toate statele membre, indiferent care sunt prevederile dreptului național. Asta ținând cont și de problema fraudelor. Deci, o căsătorie suedeză va rămâne o căsătorie în Germania, chiar dacă este între persoane de același sex. La fel, căsătoria dintre un francez și un spaniol celebrată în Spania va rămâne o căsătorie în Franța, încă o dată chiar dacă e vorba despre persoane de același sex și un pax, acest parteneriat civil din Franța, va rămâne ca atare în uh, Polonia și nu va deveni uh, nul. Va rămâne legea în ce privește efectele Există anumite bucățele din ea în mai multe convenții internaționale în ce privește divorțul, uh, pensia alimentară uh, și așa mai departe. De asemenea, la nivelul național există prevedere în ce privește fiscalitatea, adopțiile și așa mai departe. În ce privește parteneriatele, există anumite uh, uh, forme de cooperare în ce privește efectele acestor parteneriate, pentru că s-a hotărât aplicarea legii locului în care a fost încheiat parteneriatul. Și avem și noul regulament care dă posibilitatea partenerilor sau soților să aleagă legea aplicabilă în caz de separare sau în caz de divorț. Ar trebui să avem un instrument care să impună tuturor statelor membre recunoașterea uniunilor în forma lor de origine. Ar trebui să ne punem chestiunea foarte delicată a definițiilor. De exemplu, ar trebui să definim reședința obișnuită, potrivit uh, sensului european al termenului sau sensului internațional. Dar eu mă întreb, ar trebui să definim uh, uh, dintr-o prismă europeană parteneriatul și căsătoria? Cred că regulile dreptului internațional privat ar trebui să primeze și ar trebui să incităm țările să respecte natura unei uniuni atunci când aplică propria lor lege în ce privește efectele unui parteneriat. Apropo de recunoaștere, cred că nu avem așa multe probleme pentru că hotărârile instanțelor uh, dintr-un stat membru sunt recunoscute în celălalt stat membru. Și atunci când o uniune va fi celebrată sau înregistrată de autoritate publică, va putea să fie recunoscută de celelalte state membre. Este minimum pe care poate să-l facă un stat membru pentru a arăta că respectă legislația dintr-un alt stat membru. Și apoi trebuie să uh, ne împăcăm cu ideea că fiecare stat membru va trebui să, să aplice o legislație uh, dintr-un alt stat membru. Nu va exista Europa dacă nu vom avea o înțelegere mai armonizată a dreptului și dacă nu vom accepta faptul că uh, jurisdicția uh, unui alt stat membru este valabilă și pentru un altul. Dacă nu vom face această apropiere și în comunitatea juridică, atunci nu vom putea să facem progrese. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru această prezentare deosebit de interesantă și propuneri foarte precise, uneori greu de acceptat, pentru multe din persoanele din această instituție. oricum ați făcut propuneri foarte clare și fără echivoc și vă mulțumim pentru acest lucru. Acum dăm cuvântul domnului Charles Hyde, care este avocat, membru al uh, Camerei Queen Elizabeth Byster din Londra. Aveți cuvântul. Vorbitorul nu și-a deschis încă microfonul. Acum da. Doamnelor și domnilor, sunt un englez uh, iubitor de carne de vită, nu vorbesc franceză, nu vorbesc uh, olandeză și până la vârsta de 18 ani nu am părăsit Anglia decât pentru a merge în Scoția. Mergeam în Scoția ca să scap de Anglia. La 18 ani m-am aventurat în străinătate pentru prima dată. M-am dus în Australia. În Australia se vorbește limba engleză. Poate că nu e surprinzător că mi s-a cerut să vă împărtășesc punctul de vedere asupra acestei chestiuni din perspectiva dreptului jurisprudențial britanic. Noi, englezii, suntem tradiționaliști, suntem prudenți, suntem încăpățânați și nu ne adaptăm ușor. Poate că vă surprinde această descriere, poate că vi se pare că suntem uh, progresiști și ușor adaptabili. Haideți să vă vorbesc despre atitudinea noastră față de căsătorie și relațiile între două persoane de același sex. Istoria nu e foarte impresionantă, pentru că vorbim despre Anglia victoriană. Diviziunea între săraci și bărbați este foarte mare și uh, tratamentul diferențiat al uh, bărbaților și femeilor este clar femeile nu aveau dreptul să voteze în Anglia victoriană. Când femeile se căsătoreau și cedau toate drepturile bărbatului. Bărbatul practic avea proprietatea asupra femeii. Un bărbat putea divorța fără probleme, însă femeia, pe vremea victoriană, nu putea divorța decât în circunstanțe excepționale. Legislația s-a schimbat în 1973, însă nu s-a schimbat de atunci încoace. Au existat diferite interpretări ale legislației în ultimii 37 de ani. Aceste interpretări uh, se aplică mai ales reglementelor financiare. Era poate inevitabil ca cei care fac aceste interpretări să discrimineze femeile. Și, într-adevăr, le-au discriminat. Și asta până în 2000. Convenția din Marea Britanie era să se țină cont de nevoile unei femei. În uh, anul 2000 lucrurile s-au semnat și uh, tribunalul a recunoscut faptul că avea o practică discriminatorie. S-a pus uh, prima piatră în temelia uh, nediscriminării nu mai bine tratam relațiile între persoane de același sex. În 1954, un lord a fost uh, uh, încurajat de guvern să redacteze un raport cu privire la relații între persoane de același sex și prostituție. A durat trei ani să redacteze acest uh, raport și concluzia a fost că homosexualitatea nu ar trebui să mai fie o crimă pedepsită cu închisoarea pe viață. A durat zece ani până când uh, aceste prevederi au fost înscrise în lege. În Scoția, uh, această lege a fost adoptată după 22 de ani. În 1994, uh, legea a scăzut vârsta consimțământului pentru o căsătorie homosexuală la 18 ani. În 2000 2002 cuplurile homosexuale au primit dreptul de a adopta și în 2004 legea cu privire la parteneriatul civil a fost adoptată, acordând acest uh, drept uh, cuplurilor de persoane de același sex. De ce spun toate aceste lucruri? Pentru a vă da seama că schimbările de atitudini în ultimii ani au, a fost enormă. Schimbările acestea au intervenit și în interpretarea legislației și, mai important, schimbările au intervenit în ceea ce privește recunoașterea atitudinilor celorlalte state din Europa. S-a schimbat recunoașterea drepturilor și responsabilităților care decurg din aceste relații. O lege din 2000 a permis transexualilor să obțină un certificat și să aibă dreptul să se uh, căsătorească. Legea aceasta recunoaște dreptul celor care și-au schimbat sexul în Marea Britanie și în afara Marii Britanii. Parteneriatul civil este disponibil acum pentru cuplurile de persoane de același sex. recunoașterea căsătoriilor între două persoane de același sex uh, în fața jurisdicțiilor străine este garantată. Se înregistrează astfel de parteneriate în Marea Britanie și în afara Marii Britanii. Se recunosc aceste parteneriate independent de drepturile recunoscute în alte jurisdicții. Aceste persoane sunt, uh, beneficiază de recunoașterea parteneriatului. Aceleași uh, prevederi cu privire la uh, divorț, aceleași drepturi sunt garantate în cazul uh, absenței testamentului. Criteriile pentru determinarea drepturilor sunt aceleași ca și pentru un divorț și dacă divorțul intervine în străinătate, acestea pot apela la tribunalelor, tribunalele britanice pentru împărțirea bunurilor. Sunt tratate diferențiat cuplurile care nu sunt nici căsătorite, nici uh, nu au un parteneriat. Nu contează cât de veche este relația, nu uh, intervin drepturi financiare, însă dacă există copii, răspunderea părintească este a tatălui dacă numele lui apare pe certificatul de naștere. Există de asemenea o răspundere financiară. În 1990 s-a adoptat legislație care a permis uh, și părinților nebiologici să aibă răspundere parentală în urma unei inseminări artificiale, de exemplu. Pentru persoanele de același sex, Aceleași uh, dispoziții au fost adoptate în 2008. S-a, uh, s-a s-au acordat uh, drepturi mamelor care uh, au fost inseminate artificial. Legislația aceasta nu, are, nu este retroactivă însă. Și deci părinții care nu au un parteneriat uh, civil nu au uh, răspundere părintească. Răspunderea părintească înseamnă și dreptul de a intenta proces fără, pentru a avea drepturi asupra copiilor legislația noastră internă se modifică pentru ca cei care au răspundere părintească în străinătate să aibă aceste drepturi și în Marea Britanie și să beneficieze de drepturile și de căile de recurs disponibile pentru cetățenii britanici. Mesajul meu pentru dumneavoastră este următorul. Recunoașterea în jurisdicția internă a jurisdicției altor state este un factor cheie pentru a permite exercitarea armonizării, chiar dacă nu există un drept uniform. Am uh, făcut mari eforturi pentru a recunoaște și pentru a importa dreptul și modul de înțelegere um, a altor state, respectăm alte jurisdicții. În aceste zile în care se alege cel mai bun for pentru divorț, acest uh, for, care este Marea Britanie, și-a deschis uh, porțile pentru foarte mulți. Vă mulțumesc! Pod ogromnym wrażeniem Mulțumesc foarte mult. Trebuie să recunosc că sunt foarte impresionat și de Uh, ritmul și de schimbările care au avut loc în uh, Regatul Unit în ultimii ani în ceea ce privește legea familială. Mulțumesc pentru tot ce ați spus, le mulțumesc și celorlalți vorbitori. Din păcate, timpul trece în continuare la fel de repede. Avem acum o ultimă prezentare din acest grup de vorbitori. Vă reamintesc că puteți să vă înregistrați pentru a putea pune întrebări. Vă rog, scrieți-vă numele pe listă și apoi aduceți lista la mine ca să ne putem organiza mai bine. Următorul subiect este unul foarte important atunci când vorbim despre protejarea drepturilor copiilor în cadrul dreptului familial. Așa că vom analiza starea de fapt în ceea ce privește medierea familială în Europa. Vorbitorul va fi doamna Maria da Conseiso Oliviera, care e avocat și mediator și un expert în Consiliul Europei. Doamnă, aveți cuvântul. Eh, eh, Bună dimineața tuturor! Domnule președinte, membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor! Medierea familială internațională e un subiect care a fost atent analizat în ultimele decenii pentru că a existat o întreagă serie de inițiative E o dezvoltare care a apărut nu doar ca urmare a acțiunii guvernelor, ci și a diferitelor autorități publice, avocaților, psihologilor, asistenților sociali și a multor altor părți care s-au implicat. S-au implicat pentru a încerca să ajungă la, o, la un acord amiabil. Medierea familială este una dintre căile cele mai importante de rezolvare a conflictelor în cazuri de divorț sau separare. De multe ori, așa cum știm, conflictul care ia naștere în urma unei separări sau unui divorț poate să fie unul foarte important, se poate ajunge până la răpirea copiilor. Dat fiind acest impact psihologic al conflictelor în toate părțile implicate din familie, este foarte important să se ajungă la un proces de mediere sub asistența unui mediator, astfel încât părțile să poată să vorbească într-un mediu de încredere și să se ajungă la un rezultat favorabil tuturor părților și, bineînțeles, în interesul copiilor. Cred că cu toții suntem îngrijorați de copiii noștri, de nevoile lor. Ultimele dezvoltări în acest domeniu ne arată faptul că poate fi foarte bine să se ajungă la mediere. E un proces mult mai rapid, mult mai puțin costisitor decât abordarea normală din tribunal. Medierea poate să ducă mai ușor la un acord decât în cazul unui proces la tribunal. Protejarea copilor ocupă un loc important în cadrul medierii familiale. Se pot de asemenea rezolva anumite probleme legate de accesul la justiție. Consiliul Europei a jucat un rol foarte important în acest sens. A făcut recomandări în 1998 în ceea ce privește medierea familială, de exemplu. Și am văzut și multe alte inițiative din partea Consiliului Europei. Există planuri de acțiune recente din partea Comisiei Europene în ceea ce privește eficiența justiției. Prin acestea, statele membre au fost încurajate să implementeze recomandările legate de mediere, nu doar mediere familială, ci și mediere în alte domenii. Directiva din anul 2008 în ceea ce privește mediere civilă și comercială e o altă inițiativă importantă extinderea ajutorului uh, judiciar și pentru proceduri extrajudiciare a avut de asemenea un impact important. S-au introdus, s-au introdus prin acestea noi proceduri în acest domeniu. Există un raport recent în care putem vedea care sunt cifrele pentru anul 2008 și aici observăm că medierea în general și mai ales medierea familială a cunoscut o creștere. E o zonă în care se înregistrează o creștere în Europa. Mediatorii acreditați sunt tot mai mulți. Evident, nu există cifre pentru mediatori în țări în care nu există acreditare pentru aceștia, dar uh, cifrele sunt în creștere. În cazul conflictelor transfrontaliere, lucrurile sunt ceva mai complicate. Avem cifre doar pentru anul 2003. 17% din divorțurile din Uniunea Europeană aveau o dimensiune transnațională în acest an. În cazul conflictelor familiale, inter- care au o natură internațională, Aste, asemenea cazuri pot fi foarte greu de abordat. Există diferite impedimente în sistemele judiciare care pot să ducă la o cale foarte grea de a ajunge la o înțelegere. În unele state membre există anumite prevederi domestice, dar pot să, exist, să existe o lipsă a inițiativelor, se pot uh, întâmpina multe astfel de probleme atunci când vorbim despre medierea familială internațională. Diferențe, diferențe de legislație, diferențe organ- organizaționale, mai există și dificultăți geografice și diferențele culturale sunt un factor care duc, care duce la dificultăți în ceea ce privește medierea familială atunci când aceasta are o dimensiune internațională. Medierea familială internațională e o specializare. Cu alte cuvinte, dacă ești un mediator familial, atunci poți să te ocupi de mediere familială la nivel internațional. Da, Însă, dacă dorești să faci acest lucru, ai nevoie de anumite aptitudini și de anumite calificări. E nevoie de niște calificări specializate pentru a putea să să exerciți această meserie, însă nu există astfel de programe în Europa. Știu că există în Belgia un astfel de program pentru formare în cazul medierii familiale internaționale, dar se află încă într-un stadiu incipient. Directiva din anul 2008 în ceea ce privește medierea. Aceasta va fi implementată până în mai 2011, așa că e prematur acum să facem speculații în ceea ce privește posibilul impact pe care ar putea să îl aibă. Ca mediator, suntem conștienți de faptul că această directivă este o oportunitate foarte bună, astfel încât medierea să se dezvolte și mai mult, nu doar dimensiunea sa transfrontalieră pe care se axează directiva, însă observăm că există și un potențial în ceea ce privește aspectul național al medierii familiale, cel din statele membre. Odată transpusă această directivă, vor exista condiții care să ducă la avea o mai ușoară folosire a medierii familiale în cazul conflictelor naționale. Să ne întoarcem acum la familiale internaționale. Cred că ar trebui să avem o nouă abordare. Ar trebui să muncim mai mult în trei domenii. În primul rând, formare specializată în acest domeniu, E ceva ce ar putea duce la un fel de diplome, un fel de calificare care să fie recunoscută la nivelul Uniunii Europene, în cazul celor care doresc să fie mediatori familiali. Mai trebuie să fie făcute campanii de publicitate în legătură cu acest aspect, avocații și judecătorii trebuie să asculte părțile, să se apropie mai mult de părți și să fie atenți la interesele și caracteristicile din fiecare cauză, astfel încât să se ajungă la o soluție comună. Fiecare caz e diferit, așa că nu vorbim despre un panaceu. Se introducem o procedură prin care un judecător sau un procuror să dea aceeași soluție tuturor părților, însă să poată să ofere sprijin. Este foarte important, sunt foarte importante și activitățile de promovare în sistemul educațional. Grupul European al Magistraților pentru Mediere joacă un rol foarte important. Această tehnică de rezolvare a conflictelor nu doar trebuie încurajată, ci trebuie să vedem o implicare tot mai mare în acest sens. Statele membre pot să răspândească informațiile și să sprijine medierea familială. Publicul trebuie să cunoască aceste instrumente. Cetățenii trebuie să cunoască toate aceste lucruri. Medierea e mai dificilă, dar uh, totuși este mai ușoară decât procedurile normale judiciare. Dacă vorbim despre multiculturalitate, despre societăți multietnice, atunci cred că acestea sunt chiar punctul central al Uniunii Europene și o valoare pe care cu toții trebuie să o sprijinim. Vă mulțumim! Mulțumim foarte mult, doamnă! Le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru prezentările foarte interesante și pline de substanță și pentru faptul că s-au încadrat în limita de timp pe care am impus-o. Încă o dată se dovedește că dacă vrei să spui ceva important, nu ai nevoie de foarte mult timp pentru a o spune, într-un mod clar. Așa că le mulțumesc foarte mult vorbitorilor noștri. Și acum trecem la dezbatere. Am două nume pe lista de vorbitori. Și acest lucru înseamnă că ne putem încadra în timp, pentru că avem timp până la ora 12. Sunt sigur că domnul senator Tejera va avea nevoie de vreo 5 minute pentru concluzii, așa că vom avea 15 minute pentru dezbatere. În primul rând, Stefan Poma din uh, Parlamentul German. Mulțumesc, domnule președinte, în numele Parlamentului German. Vă mulțumesc pentru organizarea acestui eveniment de astăzi în Parlamentul European în Bruxelles. Vă mulțumim că ne-ați invitat aici. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Bele Volchi pentru ceea ce a făcut în cadrul Roma 3. E un uh, succes foarte mare. Eu nu sunt atât de critic ca dumneavoastră, doamna Bălevolchi. Am o întrebare în legătură cu unele puncte pe care le-ați abordat. Mă refer la următorul fapt. Dacă, în ceea ce privește ultima ultima reședință a, a soților este chiar atât de importantă în cazul divorțului, eu cred că pot să existe motive foarte bune de a spune că ne legăm aici de ultima reședință a soților, chiar și atunci când soții în atunci când se ajunge la divorț, nu mai au aceeași reședință. Locul în care au locuit ultima oară împreună și aici este de fapt un loc de mediere, probabil acel loc în care au trăit o cea mai mare perioadă soții. Poate că ar trebui să vedem ce se poate face în acest sens, să se ajungă la o acceptare a ambelor părți în cadrul dreptului material. Eu cred că există foarte, motive foarte bune de a ne folosi de această cale. E vorba de acele aspecte comune pe parcursul căsătoriei. Ar fi mai logic așa. Și atunci când soții nu mai au acea reședință, atunci să intervină celălalt drept. Acest lucru îl găsim la articolul 3 în propunerea comisiei, la punctul 1b trebuie să primeze dreptul acelui stat în care cei doi soți au locuit împreună. atunci când unul dintre ei încă mai are acea reședință. Eu aș spune că și în cazul în care nici unul dintre ei, la momentul înțelegerii, mai ar, nu mai are reședința acolo, și atunci se poate alege dreptul acelei țări în care exista acea reședință pe parcursul căsătoriei. Deci eu apăr aici uh, cele ce apar în cadrul Roma 3. Și încă o întrebare care are tot de a face cu dreptul material în ceea ce privește dreptul aplicabil acum. Oare nu am putea să spunem următoarele? Soții ar trebui să aleagă acea curte unde, în statul în care erau căsătoriți chiar și atunci când după separare nici unul dintre soți nu își mai are reședința în acea țară. Deci acea țară care i-a legat pe timpul căsătoriei. Bardzo dziękuję. Zanim oddam pani profesor głos, jeszcze krótko. Mulțumesc. O scurtă observație în calitatea mea de raportor pentru regulamentul Roma 3 în Parlamentul European, pot să spun că sunt de acord cu dumneavoastră în ce privește locul de reședință, ultimul loc de reședință atestat. Roma 3 abordă însă chestiunea legii aplicabile și nu a justiției. Doamna profesor, aveți cuvântul. Mulțumesc. Observațiile domnului președinte sunt foarte corecte. Voi vorbi întâi de ultima întrebare. Da, în ceea ce privește alegerea tribunalului, aceasta ar trebui să fie implicată, însă nu se poate introduce în cadrul Roma 3, probabil în Bruxelles 2 bis. E vorba de o propunere din anul 2008 și se va ajunge la această schimbare la Bruxelles 2 bis. Să sperăm că va fi posibil pe viitor să se includă și acest element, însă e imposibil să îl includem în acest regulament din punct de vedere metodologic. În ceea ce privește ultimul loc de reședință, în discuția din Olanda, uh, în ceea ce privește un nou drept internațional în cazul divorțului, s-a discutat foarte mult și despre acest aspect și din motive foarte bune s-a renunțat la el. E vorba de un punct foarte complicat pentru că ar trebui constatat încă dinainte, mai ales când există un drept de alegere a uh, legislației atunci se pune întrebarea cum se va face această alegere când se ajunge la divorț, însă se pune întrebarea dacă trebuie să se decidă înainte de căsătorie, pe timpul căsătoriei, așa că situația devine foarte complicată și e greu de depistat ultimul loc de reședință. Ar fi mai ușor să spunem ultimul loc de reședință dacă acesta nu există, atunci se va ține cont de dreptul aplicabil, care va fi acesta. Astfel ar fi mai ușor să se folosească această metodă decât să existe anumite condiții pe care să le legăm de acest punct. Mulțumim, doamnă profesor. Aș vrea să mai adaug o informație pe care am primit-o noi la Parlamentul European, știm că Consiliul a cerut Comisiei să pregătească cât mai repede cu putință o evaluare, o revizuire și o actualizare a acestui regulament, astfel încât Roma 3 să poată să funcționeze bine. Acest lucru, cum spuneam, nu este posibil decât dacă Bruxelles 2 este actualizat din câte știm, nu se va întâmpla nimic înainte de 2013, cu excepția cazului în care exercităm presiuni și lucrurile se mișcă mai repede. Următoarea persoană care a cerut cuvântul, domnul Charles din partea Senatului francez. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc celor care au organizat acest seminar este cât se poate de instructiv, aflăm multe informații utile, mai ales pentru cei care nu sunt specialiști în dreptul familiei, dar care au trebuit să dezbată pe aceste teme în parlamentele lor uh, respective. Vedem că este o temă sensibilă pentru că este profund impregnată de tradițiile, de cultura fiecarei națiuni. Când discutăm despre aceste lucruri, discutăm despre uh, identitatea celor în sine. Apoi vedem că sunt chestiuni deosebit de complexe. Vorbim despre Bruxelles 2, Roma 3, Bruxelles 2 bis și așa mai departe. Opinia publică nu poate să urmărească asemenea dezbateri și ar trebui să ne explicăm mai bine Dezbaterea a arătat un lucru care ne reconfortează, și anume că există mai multe modalități de a face să evolueze lucrurile. O modalitate este legislația europeană. Însă, vedem că acum mecanismul de cooperare consolidată a început să se, să-și dovedească capacitățile, potențialul și cred că după ce vom fi gustat din această prăjitură, vom vrea să gustăm din nou. Am, s-a dat și exemplul legislației franco-germane, care este un model a felului în care putem să uh, evoluăm în doi, în trei, în patru și așa mai departe, până când suntem toți cei 27 împreună. Deci, hai să spunem așa, avem 27 de modalități diferite de a face progres în domeniul comunitar. Pentru mine este o idee reconfortantă. Am o întrebare pentru doamna Eva Becker, care ne-a explicat regimul matrimonial franco-german. Dumnei a spus într-adevăr că este un pas înainte pentru că avem multe căsătorii franco-germane și avem și un uh, număr mare de cazuri uh, contencioase legate atât de succesiune cât și de uh, uh custodia copilului. Și vreau să spun că nu numai uh, copiii franco-germani au uh, se lovesc cu asemenea probleme, pot să spun că există probleme similare pentru copiii cuplurilor franco-japoneze. Pot să vă spun că în Japonia uh, tratamentul acordat copiilor din cuplurile mixte franco-japoneze este foarte problematic și de aceea ne-am ocupat de asta la Senatul francez. Deci întrebarea pe care o am pentru doamna Becker este dacă mai sunt și alte țări care și-au manifestat interesul de a fi cosemnatar al acestui acord franco-german. Este poate mult prea devreme ca să facem un bilanț, pentru că e vorba despre o legislație recentă. Am și o remarcă despre recunoașterea reciprocă a căsătoriei între persoane de același sex sau parteneriatele între pers uh, persoanele de același sex sau de sex diferit. Este un subiect foarte sensibil, dar și foarte important. De la o țară la alta, situațiile sunt diferite și uneori chiar uh, contradictorii. Nu știu dacă scopul ar trebui să fie ajungerea la un consens, mai ales în ce privește mariajul homosexual, dar poate că ar trebui să avem o situație de drepturi, uh, de un minim de drepturi garantate. Constat cu interes că în Regatul Unit are o legislație foarte avansată și uh, trebuie să aducem un omagiu aici uh, majestății sale, Regina Victoria, să se, se fie țărâna ușoară. Deci, multe alte țări sunt, ca să spun așa, în întârziere și în deoseb Franța. Am recunoscut parteneriatele între persoane heterosexuale sau homosexuale încheiate în alte țări decât uh, Uh, recent și a fost greu și încă nu reușim să trecem peste uh, chestiunea căsătoriei între persoane de același sex. Cred că în acest domeniu am avea nevoie de o legislație europeană, pentru că aceasta din urmă ar încuraja recunoașterea oricărei forme de parteneriat sau de căsătorie între persoane de același sex în toate statele europene. Și poate că astfel am putea nu numai să lansăm o dezbatere, ci să o și încheiem. Deci, aș vrea să transmit acest mesaj pentru instituțiile europene, pentru dumneavoastră, um, autorități de marcă, căci cred că Franța nu este singurul stat în care persistă asemenea situații dificile și de exclud din această categorie acele țări care nici nu vor să audă vorbindu-se despre așa ceva. Deci, cred că pentru acele țări care au totuși spiritul deschis, uh, o legislație europeană în domeniu ar fi de mare ajutor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule senator. A fost pusă o, o întrebare doamnei Eva Becker și dăm cuvântul. Aș dori să răspund cu mare plăcere. Vreau să spun că, în primul rând, tratatul nu este încă ratificat, adică nu a intrat în vigoare și de aceea este prea devreme pentru astfel de evaluare. Totuși sper că acest regim va fi ales astfel încât să putem să câștigăm experiență în acest sens. Pot să vă spun că așa au arătat interesul uh, multe părți în ceea ce privește acest regim, se deschide un domeniu prin care se poate aborda și această cauză, această, aceste cazuri transfrontaliere. Și, într-adevăr, alte state membre sunt interesate să fie cosemnatare la acest uh, tratat Miniștrii de justiție din Franța și Germania au trimis o scrisoare către toate statele membre cu privire la acest regim uh, matrimonial și unii s-au anunțat deja că ar dori să facă parte din ele, așa că s-ar putea vorbi nu de 2, de 5, 6, mai multe state care să facă parte din acest acord. Bardzo dziękuję. Mam podobne wrażenie jak pani. Mulțumesc foarte mult. Și eu am aceeași impresie, doamnă. și anume că ne aflăm într-un stadiu prin care trebuie să trecem pentru a ajunge la o soluție comunitară pentru cât mai multe state membre în viitor. Este un domeniu foarte delicat, acest domeniu al dreptului familial și, așa cum știți, în acest moment se află la latitudinea tribunalelor naționale la nivel comunitar, putem doar să venim cu legislație doar acolo unde avem suveranitate. Întrebările acestea sunt destul de delicate în anumite state membre. Mă refer la cuplurile de același sex, la adopții. În acest moment, toate aceste domenii s-ar putea probabil rezolva mult mai ușor bilateral decât la nivelul Uniunii Europene. Cred că această experiență este una pozitivă care ne-ar putea duce pe toți spre soluția potrivită. Nimeni altcineva nu a dorit să ia cuvântul, așa că îl voi ruga acum pe domnul Diaz deja era din Senatul spaniol să tragă concluziile. Mulțumesc. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba despre un uh, domeniu care ține de două ființe umane libere, majore, care ajung la un acord pentru a trăi împreună. Întrebarea fundamentală este dacă statul trebuie să recunoască, să protejeze și să dea, confere, să confere un statut juridic unei decizii personale. Utilizăm în acest scop instrumente tehnice, care nu sunt instrumente empirice, ci instrumente care s-au dovedit a fi uh, eficiente. Dreptul european nu este o știință empirică, este o știință bazată pe evaluări. Se, este vorba despre libertatea individuală și e vorba despre disciplina juridică. Sociologii consideră că există 17 modele familiale diferite. Asta ca să vă faceți o idee despre complexitatea situației actuale. Este o situație complexă și densă care reflectă complexitatea vieții cotidiene. Este greu să abordezi într-un mod simplu aspecte extrem de complexe, fără a le sărăci. Și cred că universitarii au dreptate atunci când insistă pe complexitatea subiectului. Primele intervenții au fost cele ale responsabililor politici care ne-au vorbit despre elemente generale, însă experții au insistat asupra complexității acestui subiect și au abordat mai ales soluțiile bilaterale, cum este soluția franco-germană. Experții au făcut propuneri foarte interesante. Domnule președinte, și dumneavoastră ați făcut o propunere foarte interesantă din punctul meu de vedere, și anume să facem un bilanț al situației și, ascultându-i pe colegii care ne spun că situația este foarte complexă, foarte densă, să ținem cont de această realitate. Recunoașterea calificărilor de origine și respectarea legislației celelalte țări ar fi exemple de civilizație. Sunt exemple concrete pe care nu le putem minimaliza. La ora actuală, la sfârșitul anului 2010, deci, vorbim despre recunoașterea legislației din statele membre și este o cucerire a civilizației. Este și o cucerire umană, foarte sensibilă, care a intervenit după 21 de secole și trebuie să continuăm să progresăm. E nevoie de o soluție bilaterală, e, nevo- e nevoie de Uh, de o soluție și dacă poate funcționa un mecanism cu 10-14 state membre, foarte bine. Președintele spunea că trebuie să fim 27, uh, trebuie să uh, lucrăm împreună. Sunt de acord cu domnia sa. Cred că a, a, aceasta este situația ideală în care lucrează 27 de țări împreună. În orice caz, trebuie să continuăm să facem eforturi pentru a atinge obiectivele, pentru că în felul acesta ne justificăm remunerația. Trebuie să le fim utili cetățenilor. Aceasta este rațiunea noastră de a fi. Și în calitate judecător și magistrat, am uh, căsătorit și am uh, um, mediat divorțul la sute de cupluri și întotdeauna este, este trist pentru că soțiile sunt întotdeauna bucuroase, mamele sunt întotdeauna bucuroase atunci când copilul lor se, că, se căsătorește. Sper că nu ne-am pierdut uh, timpul venind aici astăzi uh, la Bruxelles. Mulțumesc. Vreau să subliniez că sunt uh, pe deplin de acord cu observațiile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru intervenție. Cel mai important este să facem uh, progrese clare și uh, lizibile. Unii spuneau că limbajul nostru este tehnic, vorbim despre Bruxelles 2 bis, despre Roma 3, vorbim despre lucruri pe care opinia publică nu le poate înțelege, poate însă opinia publică înțelege importanța actelor juridice și sunt pentru o definiție clară și precisă în uh, domeniul dreptului familial. Trebuie să înțelegem la fel toate mizele și să construim dreptul european. În uh, încheiere aș vrea să mulțumesc tuturor participanților la discuție pentru ceea ce au spus aici. Intervențiile au fost foarte foarte interesante și uh, vor constitui punctul de plecare al uh, dezbaterilor din Parlamentul European și din Parlamentele Naționale. Vă mulțumesc, îi mulțumesc și domnului senator Diaz de Sera, mulțumesc membrilor secretariatului și pentru că este ora 12, aș vrea să vă invit să trecem la a doua parte a sesiunilor, sesiunii noastre. Are cuvântul domnul Burt Reșner, care este președintele dezbaterilor. Lordul uh, Baunes este copreședinte. Îi invit pe amândoi să ia loc la prezidiu.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 Doamnelor și domnilor, stimate colegi, stimați colegi, tocmai am spus că aș fi putut să-mi fac introducerea și de la locul pe care l am în sală și colegul meu și-ar fi putut păstra președinția, dar nu e așa. Ca raportor pentru acest regulament important, vă salut pe toți și vă urez bun venit astăzi. Mă bucur că are loc această discuție astăzi pentru că există diferențe între Bruxelles 1, Bruxelles 2, Roma 2. Există anumite diferențe în ceea ce privește cuantificarea. Vorbim despre un regulament uh, nou care are de-a face cu dreptul privat din statele membre. Acum există o abordare cu totul nouă. Există probleme foarte mari și de aceea avem și această discuție cu membrii parlamentelor naționale. Dreptul material de succesiune trebuie să rămână neatins. Dreptul familial, tocmai s-a discutat despre el, dar există anumite suprapuneri pe care nu le putem evita și aceasta e o mare problemă. Totuși este foarte important să spunem că 12 milioane de cetățeni europeni locuiesc acum într-un alt stat membru decât cel de origine. Există aproximativ peste 500.000 de mii de cazuri în care intervin aici aspecte transfrontaliere. Dacă un cetățean german sau polonez a, își are reședința în Franța sau în Belgia, Vorbesc aici de reședință și acesta are și o avere în Franța sau în Belgia și în Polonia sau în Germania. Atunci, din punct de vedere german sau polonez, întreaga sa avere la, se suprapune aceste legislații. Însă, din punct de vedere francez sau belgian, după dreptul acestor țări, vorbim deja despre o a doua avere. Vorbim despre un delict? Trebuie să mă corectez. Pentru Belgia această situație nu este valabilă. Doar din punct de vedere francez, nu invers. Un belgian sau un francez își are reședința în Germania sau Polonia. Atunci, din punct de vedere francez, el va fi moștenit din punct de vedere francez în continuare. Din punct de vedere belgian, se va folosi dreptul ultimei reședințe, fie Germania sau Polonia. Cazurile vor fi tratate diferit față de cum ar fi tratate în Franța. În acest caz, nu există nicio posibilitate de a se ajunge la o hotărâre comună de soluționare a acestui conflict, fie prin hotărâre judecătorească sau altcumva. și statele membre pot fi aici separate. Unii se bazează pe cetățenie, alții pe ultimul loc de reședință și există foarte, foarte multe variante și diferențe de la stat la stat. Trebuie să menționăm că nu există niciun fel de recunoaștere reciprocă a hotărârilor judecătorești în cazul dreptului succesoral când ambele state implicate folosesc același drept, dreptul cetățeniei, de exemplu, totuși, hotărârile dintr-un stat nu sunt recunoscute în celălalt stat. Aici nu avem de-a face cu o situație de armonizare, așa cum s-a discutat înainte. Nu vorbim nici despre o conversie, cum s-a întâmplat în cazul tratatului franco-german. Despre o conversie a dreptului european fără a se încălca legislațiile naționale. Vorbim de ceva nou pentru fiecare dintre noi. și limbajul care apare în traduceri și în original trebuie tratat cu atenție așa, traducerile, așa cum le vedeți, în fața dumneavoastră ar putea să ducă la anumite probleme. Să trecem la substanța acestei propuneri. Dreptul aplicabil și curtea judecătorească care vor fi acestea? Se va ține cont de ultima reședință a decedatului? Trebuie să vedem cum putem acționa pentru că și acolo unde se folosea până acum dreptul cetățeniei, lucrurile s-au schimbat. Deci este valabil dreptul aplicabil, vorbim despre ultima reședință, despre curtea care are dreptul de a acționa și de asemenea și de dreptul de a îți alege statul de reședință. Vorbim de foarte mulți factori, factori care duc la probleme pentru fiecare dintre noi, pentru beneficiari, pentru avocați, pentru toți cei implicați. Hotărârile ar trebui să fie recunoscute, actele ar trebui să fie recunoscute reciproc. Aici nu voi spune nimic, va vorbi domnul Pasqualis, care este notar, ne va vorbi de acest subiect. Vorbim despre un certificat european de succesiune, un certificat la nivel european despre care va vorbi domnul Lezei și mai sunt și alte puncte care vor fi abordate. Din punctul meu de vedere, atât în Parlamentul European, în linii mari, cât și la, ministru, la uh, Consiliul de Ministri, aceste principii sunt în linii mari acceptate. Însă, aceasta este o bază și pe, baza aceste, și pe această bază trebuie să continue discuțiile noastre. În, există foarte multe detalii, foarte multe probleme. Vom discuta despre dreptul internațional privat. Am spus deja acest lucru. Însă, există și suprapuneri cu dreptul material și aici intervine problema domeniului de aplicare în ceea ce privește succesiunea transfrontalieră. Și intervin aici diferite aspecte care diferă de la stat la stat. Ar putea în Italia, în Franța să țină de un anumit drept, dar în Germania să țină doar de dreptul material. Întrebarea se pune pe diferite niveluri. S-a tot discutat și cu siguranță veți discuta și dumneavoastră despre cum se poate defini ultimul loc de reședință. Cred că ar trebui să existe un considerent în acest sens, fără a pune o definiție în textul ca atare la fel cum se face și în alte acte legislative de care ne ocupăm. pentru că e important, vreau să vorbesc un pic despre articolul 27. Aici se vorbește și despre probleme, în acest caz se ajung și la probleme în parlamentele naționale. Și aici intervine o întrebare foarte importantă, dacă ne bazăm pe tradiție, pe emoții și m-am ocupat de acest aspect și am observat că această problemă este subapreciată. În statele noastre membre, Există peste tot regulamente. Domnul Paulis va avea câte ceva despre spus de acest lucru și din partea Scoției vom auzi câte ceva. Auzim că nu există astfel de îndatoriri în aceste state și trebuie să discutăm aceste subiecte. problemele care apar aici, de exemplu cele din Senatul belgian, care a fost criticat în ultimul timp, pentru că ceea ce discutăm aici are de-a face cu cetățenii belgieni și ce se întâmplă cu averea acestora, cui îi revine dreptul de succesiune se trece cu vederea următorul fapt. Când un cetățean se mută, are o altă reședință, atunci nu, inter- nu intră în vigoare automat celălalt drept. Până la urmă se ajunge și la deces și faptul că cineva se mută în altă țară pentru a deceda e o problemă care merge puțin totuși cam departe. Așa că nu ar trebui să fie o bază pentru abordarea noastră o asemenea situație. În ceea ce privește actele, am spus deja că domnul Pascalis va vorbi despre acest subiect și domnul șase va spune câte ceva despre această problemă și găsim și în paragraful 2 din regulament uh, aceste chestiuni, însă nu au fost formulate într-un mod prea fericit. Va trebui să găsim o soluție, să vedem cum vor fi formulate și aceste aspecte, probabil tot prin intermediul unui considerent. Așa cum am spus, formulările nu au fost foarte bine alese încă din textul original și problema se regăsește și în traducerea documentului. În primul rând, despre certificatul european de succesiune va vorbi domnul Lezei, așa cum am spus. Voi spune că despre aceste certificate că acestea încă nu există. Nu există niciun fel de hotărâre a unei curți care să fie subminată prin aceste certificate. Trebuie să facem o diferență între efectele practice și transpunerea juris, judiciară. În Germania există o diferență între cele două aspecte pe care le menționam acceptarea hotărârilor judecătorești. Există unele dintre ele nu sunt acceptate. Însă nu acesta este nu aceasta este partea cea mai importantă, ci e vorba de succesiunea transfrontalieră, adică atunci când un cetățean se află într-un alt stat membru și se confruntă cu o, o situație în care trebuie să moștenească. Cred că acest certificat, din punctul meu de vedere, trebuie luat în considerare doar în cazurile transfrontaliere. Voi încheia spunând următoarele. Nu ne putem închipui că se poate ajunge la o soluție care să mulțumească pentru toată lumea nici în acest domeniu. Fiecare se poate gândi la o cale de conciliere, însă mai există diferite alte conflicte, de exemplu în legătură cu obiectivele. Și deja există probleme, sunt sigur că acestea vor scădea în număr odată cu acest regulament, cu care vom veni cu o valoare adăugată, mai ales pentru cetățeni. Lucrurile vor fi mai clare în ceea ce privește testamentele, siguranța juridică, libertatea și posibilitatea de a își alege exact ce se va întâmpla cu averea după deces. În final, trebuie să spun că nu se vor schimba totuși chiar atât de multe. Trebuie să spunem că acei cetățeni care locuiesc într-un alt stat membru, în același stat membru nu se schimbă încă nimic. Însă atunci când dau avere într-un alt stat membru, situația lor va fi mult mai îmbunătățită. Așa că vreau să mai spun câte ceva despre procedură. În Consiliu discuțiile sunt foarte dificile pentru că subiectul este unul dificil, dar cred că atât în Consiliu cât și în Parlament uh, Vom face astfel încât acest regulament să ducă la un rezultat pozitiv. Acum câțiva ani m-am ocupat și eu de acest subiect și a existat și un document de lucru Pentru statele membre vor interveni multe aspecte noi și de aceea e important să se mențină aceste discuții în parlamentele naționale, în Consiliul de Ministri și sper că la începutul anului viitor, președintele își cere scuze, cred că vom veni cu o propunere de raport, îmi cer din nou scuze, spune domnul președinte, vom veni cu o propunere astfel încât în Parlament să se poată continua discuțiile. Aștept cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Äh, um Îmi cer scuze, domnul Pascalis? Da, vă rog, aveți cuvântul. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că cu acest proiect de regulament comunitar în ce privește moștenirile, legislatorul comunitar are o mare oportunitate pentru a putea interveni într-un sector care poate părea limitat, dar care de fapt ne privește pe noi toți, cetățenii, și ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Și mai ales folosirea actelor autentice în practicile de uh, moștenire. E vorba despre actele notariale, dar și de alte acte emise de autorități publice. Și în cazurile de moștenire din cauza unui deces, e frecvent să se folosească acte autentice. Dau câteva exemple, ele sunt numeroase, copia unui testament, un act de notorietate, un act de acceptare sau de renunțare la o moștenire, inventarul bunurilor de moștenit, lichidarea bunurilor moștenite sau cedarea acestora sau pur și simplu uh, uh, divizarea moștenirii. Ceea ce se dorește și sper să se poată realiza astăzi cu acest proiect de regulament este să se dea posibilitatea fiecărui cetățean să folosească un act autentic cum spun, cel mai des e vorba despre un act notarial. Și se poate să facă acest lucru în fața notarului din propria sa țară și apoi acest act se poate să uh, circule liber în orice altă țară membră din UE. Sau, dacă vrem să vedem uh, problema dintr-o altă perspectivă, se dorește ca autoritatea, autoritățile dintr-o țară să poată să folosească un act autentic care provine dintr-o altă țară și să-l considere un substitut perfect al unui act național. Ne putem întreba de ce această posibilitate de a folosi uh, în mod transfrontalier actele autentice este importantă și utilă. Pur și simplu pentru că actul autentic este folosit pentru a furni un document sigur, care are dovada de probă privilegiată, care are valoarea, mă scuzați, de probă privilegiată, pentru declarațiile care sunt conținute în acest act și care au fost uh, autentificate de un funcționar public. Și apoi se poate purcede la diferitele demersuri succesorale cu o mai mare siguranță juridică și ar fi mare păcat dacă am pierde calitatea acestui document autentic atunci când el este folosit, folosit într-un act, într-o țară diferită de cea în care a fost emis. Având în vedere această exigență de a avea o liberă circulație uh, a actelor autentice, putem să afirmăm că nu există încă norme comunitare complete în domeniu. Și, prin urmare, ar trebui să uh, ne gândim care sunt regulile naționale care ar trebui uh, să fie menținute și care sunt regulile de drept internațional privat care ar trebui să fie aplicabile. Pentru că știți bine că există moduri foarte diferite de interpretare din partea autorităților publice, administrative sau judiciare care trebuie să se ocupe de o moștenire. Acum, legislatorul comunitar are posibilitatea de a se ocupa de această chestiune. Proiectul la considerentul 26 și în articolele 34 și 35 conțin reguli importante pentru folosirea transfrontalieră a actelor autentice. Prezența acestor norme în proiectul de regulament a fost deja dezbătută, a fost criticată și s-a cerut chiar să fie uh, șterse, să fie suprimate. Însă, eu cred că acest lucru se explică prin lipsa de înțelegere a acestor chestiuni. Cei care critică spun că nu se înțelege bine despre ce acte este vorba, însă noi vedem foarte bine că e foarte ușor să înțelegi despre ce acte e vorba. V-am dat câteva exemple la începutul uh, prezentării mele, dar cred că majoritatea celor din sală știu din uh, propriilor experiență ce uh, anume sunt actele autentice și cu atât mai mult actele implicate în demersurile succesorale. Apoi se mai spune că nu se înțelege ce valoare pot să aibă aceste acte autentice în cadrul uh, uh, procedurilor uh, succesorale. Și se sublinează faptul că aceste acte nu pot să fie uh, comparate cu hotărârile judecătorești. Pentru că actele autentice pot oricând să fie uh, contestate în justiție. Acest lucru este evident, normal. Și când uh, se face o asemenea critică, cred că cei care au, au formulat-o nu știu foarte bine care este conținutul și valoarea uh, actelor autentice. E de la sine înțeles că ele vor putea să fie atacate în justiție. Ceea ce contează, înainte de toate, este faptul că actul autentic poate să fie uh, considerat ca atare într-o țară diferită de țara în care a fost emis. Este de asemenea importantă această capacitate de a fi un act autentic. Deci de a avea o, uh, o forță de probă și o forță o, uh, executivă. Și ar trebui ca această capacitate de uh, a fi probă, de a fi dovadă, să fie bine recunoscută în toate uh, statele membre. Și faptul că poate să fie uh, atacat în justiție un asemenea act autentic nu îi ia nimic din capacitatea probatorie și executivă. Regulile care garantează un asemenea rezultat încă nu există la nivel comunitar sau cel puțin nu există reguli suficient de complete. Există reguli în ce privește forța executivă a unui act autentic, dar nu pentru uh, uh, forța probatorie, capacitatea de a constitui o probă acceptată. Regulamentul comunitar vrea să creeze asemenea reguli. Haideți să reamintim, înainte de toate, că în dreptul comunitar, în achiul comunitar, există deja faptul că actele autentice cu forță executivă trebuie recunoscute. Există acest lucru în articolul 50 din Convenția din Bruxelles din 1968, Convenția cu privire la competența uh, jurisdicțională și recunoașterea și punerea în aplicare a deciziilor judiciare în dreptul civil și comercial. Deci, cum spuneam, articolul 50, care a fost recunoscut și în regulamentul Bruxelles 1. În plus, există regulamentul 2201 din 2003, relativ la uh, competența, recunoașterea și uh, uh, punerea în aplicare a hotărârilor în domeniul matrimonial și toate aceste prevederi au fost reamintite în această dimine- dimineață și poate și mai bine regulamentul 805 din 2004 asupra uh, titlurilor executive europene și regulamentul 4 din 2009 în ce privește obligațiunile uh, uh, alimentare, deci de pensie alimentară. Un al doilea element deja acceptat este faptul că există o definiție comunitară a actului autentic stabilită de Curtea de Justiție. Și această definiție, cum spuneam, este una la nivel comunitar. Definiția a fost dată în cadrul sentinței care mi se pare fundamentală, sentința Unibank din 17 iunie 1999 și Curtea de Justiție a spus că un act este autentic dacă el a fost uh, confirmat ca atare de o autoritate publică și autenticitatea trebuie să fie valabilă atât pentru conținutul actului și nu numai, deci nu numai, de exemplu, semnătura și în plus actul trebuie să fie în sine uh, executiv într-un alt stat decât cel în care a fost uh, uh emis. Și această noțiune a fost reluată de legiuitorul comunitar ori în regulamentul asupra titlului executiv european, ori în regulamentul în ce privește obligațiunile alimentare. Deci noțiunea de act autentic există deja în dreptul comunitar. De mai bine de 40 de ani, putem să spunem, dacă ne întoarcem la Bruxelles 1. Însă, ceea ce lipsește este o regulă chiară în ce privește capacitatea de probă a actului autentic. Și este o caracteristică care mi se pare foarte importantă, chiar hotărătoare, mai ales că vorbim despre succesiuni. Haideți să ne imaginăm un exemplu dacă trebuie să faci un inventar al bunurilor lăsate ca moștenire, un inventar care ar putea să fie o probă, o dovadă recunoscută în tot spațiul juridic comunitar. Deci un asemenea inventar ar putea să devină o probă privilegiată în tot spațiul juridic european pentru a demonstra care este uh, conținutul uh, acestui patrimoniu lăsat ca moștenire. Aș vrea să mai adaug Uh, mai ales pentru că ne aflăm aici la Parlamentul European, faptul că această instituție s-a ocupat deja de chestiunea actului autentic. Și de altfel cunoaște uh, existența acestor actori autentice și a făcut chiar studii comparative a situațiilor din diferitele țări și a adoptat chiar și o rezoluție în acest sens. Am vorbit despre studii, aș vrea să menționez mai întâi cel asupra legalizării care a fost uh, făcut în anul 2007 de Institutul Britanic de Drept Internațional și Comparativ, un studiu care încerca să vadă care sunt formalitățile de certificare pentru actele autentice, pentru că acum un act autentic trebuie legalizat, trebuie certificat pentru a putea circula dintr-un stat membru într-altul. A fost un studiu foarte clar, cu uh, foarte multe detalii, și care poate să fie util Parlamentului European dacă vrea să se ocupe de uh, chestiunea circulației actelor autentice. Un alt studiu care, după părerea mea, este interesant este cel uh, comandat în anul 2008 de Parlamentul European Consiliului uh, uh, Notarilor din Uniunea Europeană și care s-a făcut cu colaborarea uh, Institutului Notarial din uh, Germania a fost un studiu comparat uh, despre actele autentice în șase țări din Uniunea Europeană, în ordine alfabetică, în limba italiană, Francia, uh, Franța, mă scuzați, Germania, Anglia, Polonia, România și Suedia. Și din acest studiu avem indicații importante, mai ales despre uh, diversitatea sistemelor juridice și mai ales diversitatea felului în care sunt tratate actele autentice. Apoi, pe 18 decembrie 2008, la Strasburg a fost uh, votat o rezoluție a Parlamentului European cu privire la recomandări făcute Comisiei asupra actului autentic european și s-a vorbit despre mai multe aspecte relevante în domeniu și mai ales s-a subliniat că existau multe diferențe între țările uh, care sunt, uh, care aplică uh, dreptul uh, civil roman sau dreptul uh, cutumier. Având în vedere toate cele spuse, Credem că cu studiul regulamentului actual s-ar putea face o mare pas înainte și ar putea să se codifice în dreptul comunitar mai multe reguli care ar putea să îmbunătățească și să faciliteze circulația actelor autentice, nu numai uh, în ce privește uh, capacitatea sa de a fi un titlu executiv, dar și în ce privește capacitatea sa de a constitui o probă și ar trebui să se stabilească reguli clare și uh, uh simple. Dar există mai multe principii evidente și aș vrea să le enumăr. În primul rând, actul autentic primit într-o țară membră trebuie să-și producă efectele de autenticitate și de a fi o probă chiar și în celelalte state membre. Dacă un, un act este considerat autentic potrivit legii dintr-o țară membră, el poate să fie substituit de un act autentic echivalent care provine dintr-un alt stat membru, deci capacitatea de a fi substituit. Un act autentic nu poate să producă în țara de destinație efecte mai mari decât cele pe care le are în țara de origine. Și cealaltă uh, față a medaliei, actul autentic nu poate să producă în țara de destinație efecte mai mari decât actul autentic omolog local. Și încă o dată, așa cum mi se pare evident, actul autentic poate să fie contestat și controlat, atacat uh, față, în fața unei autorități judiciare. Și acest lucru, și poate că trebuie să precizăm mai bine acest lucru, acest lucru poate să se facă fie în țara de origine a actului respectiv, fie în fața unei uh, autorități judiciare dintr-o țară de destinație. Dar cred că toate aceste aspecte vor fi reglementate uh, uh, încetul cu încetul. Și în ceea ce privește achiul comunitar pe tema actelor autentice și studiile deja existente, cred că în momentul studiului acestui regulament se va putea ajunge la soluții mai utile și mai simple pentru folosirea practică a actului autentic în întregul spațiu juridic european. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim, domnule Pascalis pentru această prezentare detaliată în ceea ce privește actele notariale în Europa. Cu siguranță ne vom ocupa și în anii următori de acest uh, subiect, indiferent de acest uh, regulament. Și acum îi dau cuvântul domnului Șase, notar în Franța. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Propunerea de regulament din 14 octombrie 2009 conține două principii majore, o singură lege aplicabilă pentru toate modalitățile succesiunii și reședința obișnuită a defunctului ca criteriu pentru a stabili jurisdicția responsabilă, aceasta, aceasta fiind o legătură stabilă între defunct și legea aplicabilă. După publicarea cărții verde din 2005, am uh, condus un uh, grup de lucru care a reflectat la aceste chestiuni, un grup de lucru alcătuit uh, din notari și aș vrea să mă refer la obiectul acestor dezbateri. Dreptul familiei, amintesc și eu, ține de suveranitatea fiecărei națiuni în parte. Aș vrea să fac o observație prealabilă cu privire la efectele pe care le creează dispoziția cu privire la unicitatea legii aplicabile și aș vrea să fac observații cu privire la protecția la care ne putem aștepta în urma aplicării acestei legi. În ceea ce privește ruptura, anumite țări sunt atașate sistemului decizionist, legea situației pentru imobile odată cu adoptarea viitorului regulament, aceste țări vor trebui să abandoneze acest uh, clivaj, ceea ce va avea efecte asupra protecției patrimoniale a persoanelor. Trebuie să se evite crearea a mai multor mase succesorale supuse unor drepturi diferite, trebuie să se faciliteze partajul succesiunii și așa mai departe abandonarea clivajului legat de regimul excizioniste are efecte asupra regimurilor patrimoniale ale familiei. Se va slăbi rezerva succesorală. Rezerva asupra bunurilor imobiliare va fi mobilizată în locul situației imobilului dacă acesta uh, este afectat de rezervă. Protecția aceasta dispare dacă legea succesorală unică nu este afectată de rezervă. Este un subiect sensibil, după cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, și în articolul 27 al regulamentului, un articol care părea insuficient, în articolul acesta se abordează acest subiect. Propunerea insistă asupra faptului că recurgerea la ordinea publică nu va fi decât excepțională ceea ce i-a făcut pe unii să ridice semne de întrebare în ce privește competența Uniunii cu privire la definirea ordinii publice și să-și pună întrebări în privința principiului subsidiarității. Nu trebuie să subestimăm efectele acestui rupturi în ceea ce privește dreptul privat internațional și în ceea ce privește securitatea mutațiilor imobiliare. Aș vrea să fac trei observații, una cu privire la planificarea succesorală de către defunct, una cu privire la obiectivul proximității de defunct și a treia cu privire la administrarea și lichidarea succesiunii. În ceea ce privește planificarea succesorală de către defunct, una dintre criticile cele mai uh, mari este dificultatea pentru o persoană de a-și organiza succesiunea. O persoană care e proprietar unor bunuri imobiliare și care se află într-o țară, care, bunuri care sunt imobilizate într-o țară, va avea mari dificultăți în a planifica repartizarea uh, succesiunii între succesori. Rezerva ereditară va pune probleme interesatului. regimurile moderne de drept civil organizează uneori limitarea acestor reguli și permit um, o, un mai mare confort pentru viitor. În Franța, renunțarea la acțiunea în reducere, de exemplu, a fost decisă începând cu 2007 în peisajul juridic francez. Trebuie însă să avem siguranța în cadrul planificării succesiunii, siguranța că există o singură lege aplicabilă și că această lege este, poate să fie aleasă. Mecanismul profesio juris, care nu este încă valabil în diferitele legislații, este un me mecanism reținut în propunerea din 2009 la articolul 17. sunt pentru principiul legii unice, în așa fel încât persoanele, familiile să fie protejate. Alegerea legii aplicabile pentru succesiune permite persoanelor să-și aleagă în mod liber reședința fără să-și pună problema impactului acesteia asupra succesiunii. Profesio Juris va crea un confort mai mare pentru cetățeni și pentru familii, pentru că va permite planificarea succes succesiunii și controlul asupra legii aplicabile. A doua observație pe care vreau să o fac. Obiectivul proximității de defunct. Dacă s-a stabilit o reședință obișnuită, de decuius va avea elemente materiale care vor fi situate în imediata sa vecinătate. Obiecte, active bancare, salarii, pensie și așa mai departe. Majoritatea activelor imobiliare, de asemenea, și mai ales reședința principală, vor fi în apropierea sa moștenitorilor le va fi greu să cunoască elementele care țin de moștenire și va fi foarte delicat să se strângă toate bunurile unei persoane decedate. Primele elemente sunt cele care se află în apropierea primei reședințe. Succesorii vor putea identifica și vor putea face inventarul activelor celor mai uh, pro, apropiate de uh, defunct. A treia observație. Administrarea și lichidarea succesiunii vor fi facilitate. Administrarea și lichidarea țin de două practici, fie succesiunea revine moștenitorilor, fie un administrator este cel care uh, reglează succesiunea. Este vorba despre un punct care ține de dreptul material intern. Legea unică aplicabilă va propune o soluționare mai ușoară acestor situații. Stabilirea unei mase succesorale definite va duce la o mai bună protecție a familiei și execuția va ține de buna voința interesaților și de experiența practicienilor. familiile vor fi interesate să se stabilească succesiunea în mod armonios. Expunerea de motive a propunerii de regulament arată că legea succesorală este cea care trebuie să precizeze chestiunile lichidative de raport și reducere. Articolul 21 al propunerii prevede aplicarea dreptului statului respectiv. Legea succesorală unică evită opozițiile în administrare și în lichidare, acolo unde în trecut uh, se risca o lipsă de armonie între diferiții, uh, uh, diferiții factori interesați. În încheiere, aș spune că legea aplicabilă succesiunii este o lege care ține de aspecte complexe și practicienii trebuie să fie foarte atenți pentru ca situațiile juridice să nu depășească prin complexitatea lor aceste reglementări. Legea aplicabilă care ține de ultimul loc de reședință al persoanei este o alegere care asigură protejarea simplă și eficace a familiei actele cu privire la soluționările succesorale țin de tradițiile din fiecare țară în parte și implică experții din fiecare țară. Închei cu o observație cu privire la importanța oficializării actelor. Îl citez pe profesorul Grimaldi de la Universitatea din Paris, care spune pentru actele de această natură, formalismul este important pentru a proteja imixtiunea sentimentelor care uneori sunt mai puternice decât rațiunea. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule Chassin pentru această prezentare detaliată a acestei probleme a familiei și a reședinței obișnuite. Cred că evaluarea este una pozitivă și acum îi dau cuvântul domnului Leșai, sper că am pronunțat corect numele. Mă scuzați, e vorba de o doamnă, doamna Lenca Leșai din Cehia. Aveți cuvântul, vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat la această conferință. Mulțumesc. Mă numesc Lenca Lesai, așa se pronunță numele meu, și încă o dată vă mulțumesc. Subiectul prezentării mele e următorul conținutul și efectele certificatului european de succesiune conform propunerii europene de regulament. Este un subiect pe care l-am putea discuta toată ziua, însă am doar 10 minute la dispoziție și în acest timp limitat vreau să mă axez pe punctele cele mai importante ale acestui domeniu. Certificatul european de succesiune ar trebui să ducă la o mai ușoară împărțire a averii în Uniunea Europeană. Așa cum ați auzit, există diferențe în ceea ce privește legislația care se aplică în dreptul succesoral și, de asemenea, în ceea ce privește uh, ajungerea la o înțelegere. Și dacă urmărim uh, comisia, pro, propunerea comisiei, atunci vedem că acest certificat ar trebui să aibă același conținent în întreaga Uniune Europeană, indiferent de țara în care acesta a fost emis conținutul și efectele vor depinde în primul rând de scop, așa cum apare acesta în articolul 26 uh, din, leg- din legislația propusă. E vorba despre cine poate fi ales ca beneficiar și apar de asemenea și, roluri, și rolurile și dreptul administratorilor. Este clar o legătură între conținut, conținutul și efectul certificatelor. Tocmai de aceea președinția spaniolă a propus o definiție mai clară a dovezilor de care e nevoie pentru acest certificat. Aceste lucruri apar în articolul 36, aliniatul A din textul modificat, așa cum a fost acesta propus de președinția spaniolă la 30 iunie anul acesta. Care va fi conținutul acestui certificat? Am auzit că acest conținut se va ghida pe conținutul legislației și al efectelor pe care le are dreptul aplicabil. Acestea ar trebui să determine cine e eligibil în diferitele cazuri. Se ține cont și de scopul pentru care este emis. Acesta nu ar trebui să conțină mai multe informații decât e necesar ar, fi, ar trebui să fie formulat clar și să fie ușor de înțeles. Datele din acest certificat apar în articolul 41, aliniatul 2 din legislația propusă. În primul rând, trebuie să fie identificată autoritatea emitentă, trebuie să existe data în care a fost emis certificatul, date privind dreptul aplicabil și date în ceea ce privește persoanele îndreptățite și dreptul la succesiune. Unele dintre aceste informații trebuie să fie mai atent uh, analizate, mai ales cele care apar la litera H, I și K. În primul rând, certificatul nu trebuie să fie o listă a obiectelor pentru moștenitor unele state membre au instrumente, au instrumente prin care se identifică felul în care se împarte moștenirea. Însă, obiectivul e să se dovedească eligibilitatea moștenitorilor într-un alt stat membru. Așa că nu există niciun motiv pentru care să se facă o listă a proprietăților care se găsesc într-un alt stat membru și care ar putea fi și ele cerute prin intermediul certificatului. În al doilea rând, certificatul nu ar trebui să conțină uh, drepturile moștin, moștenitorilor individuali sau orice limitări ale acestor drepturi, așa cum apar la litera H, I și J de la același articol. Certificatul european de succesiune nu trebuie să conțină aceste drepturi pentru că ele sunt definite în legea aplicabilă. Așa că în acest certificat european ar trebui să apară acele previziuni în legătură cu dreptul aplicabil. Rețeaua judiciară europeană ar fi autoritatea cea mai în măsură să dea asemenea informații. Din același motiv, certificatul european de succesiune nu trebuie să listeze procedurile care trebuie făcute pe parcursul uh, succesiunii în ceea ce privește dreptul aplicabil, așa cum apare la litera K din același articol. Care ar trebui să fie efectele certificatului european de succesiune. Acesta ar trebui să fie recunoscut în mod automat în întreaga Uniune Europeană. Totuși, această recunoaștere trebuie să țină cont de anumite elemente, cum ar fi hotărârile judecătorești, în acele situații în care este greu să fie recunoscută o hotărâre. În primul rând, trebuie să se poată identifica efectele asupra libertății de circulație a persoanelor. În textul amendat trimis de președinția belgiană și spaniolă, aceste efecte ar trebui să fie văzute în toate statele membre. Nu ar trebui să fie nevoie de o procedură specifică în ceea ce privește validitatea conținutului, așa cum se propune în articolul 42. Regulamentul conține deja asemenea lucruri în articolul 37, 38, 40 și 43. Totuși, nu există niciun fel de garanție în ceea ce privește nerecunoașterea unei hotărâri judecătorești. Nu vor, voi intra în detalii pentru că nu am destul timp la dispoziție, dar totuși trebuie să accentuez următorul fapt. Pentru a ajunge la efectele pe care ni le dorim în cazul acestui certificat, este important ca persoana care îi se eliberează acest certificat să poată să verifice dacă el este valid sau nu să nu fie suspendat, să nu fie modificat. Și de aceea cred că ar fi important să analizăm posibilitatea existenței unui um, registru electronic, așa cum a fost el propus de Institutul Max Planck, de exemplu. în ceea ce privește eligibilitatea părților implicate într-o succesiune, incluzându-i aici și pe administratori, trebuie să ținem cont de următorul lucru. Aceste părți acționează pe bază de încredere și bună credință, așa cum apar aceste lucruri în articolul 3 și 4. Aceste lucruri apar deja în legislația statelor membre. La aliniatul 5 din, comisia propuner, din propunerea comisiei, găsim uh, acest uh, certificat european de succesiune, care este și o inițiativă în ceea ce privește un registru de proprietate european. Nu ar trebui să fie un corp executiv și acest lucru s-a menționat deja în mai multe grupuri de lucru. Aceeași propunere a fost aprobată de comisie în iunie în acest an. Certificatul european de succesiune ar trebui să fie o dovadă în ceea ce privește eligibilitatea cuiva fără a-i se cere acestei persoane și alte documente într-un stat care nu este statul de origine al respectivei persoane. Ar trebui să fie o dovadă pentru moștenitor și pentru cel care administrează averea. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim, doamnă Lesai, pentru această prezentare. E o temă complicată foarte multe state membre probabil nici nu cunosc acest domeniu și este cu atât mai dificil. Mai avem puțin timp pentru întrebări. 10 minute avem la dispoziție. Domnul Tome, din partea Parlamentului German, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să spun câte ceva despre ce a spus dumneavoastră la început legat de subsidiaritate. Eu mă bucur aici că pot să vorbesc. Sunt puțin rezervat în când vorbim despre acest certificat, dar atunci când cineva își dorește un asemenea certificat european, trebuie să luăm în considerare și efectele lui. Întâi trebuie să intre în vigoare și apoi putem discuta. Trebuie luat în considerare în al doilea rând, vreau să spun că mă gândesc la cetățenie ca fiind un factor de luat în considerare, însă și în acest caz trebuie să se ajungă la o decizie. E legată de ultima reședință. Vorbim de anumite contexte, anumite culturi și trebuie și în acest caz să se ajungă la o hotărâre, la o decizie. Și apoi am și o întrebare care se regăsește în observațiile doamnei Lesai și anume acest registru. Mâine în Parlamentul German vom discuta despre un asemenea registru pentru Germania. Și cred că ar fi logic să ne gândim dacă și în cazul acestui certificat european e nevoie de un registru pentru acele țări care au deja experiență cu asemenea registre. E vorba de un registru central, național. Așa că ar trebui să vedem cum putem incorpora și acest registru în acest domeniu. Mulțumim, spune domnul președinte. Just, uh reprezentantul Senatului francez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am doar o remarcă despre acest certificat de uh, uh, succesiune. În urmă cu un an, la Senatul francez, am dezbătut această temă și am emis un aviz favorabil pentru inițiativă comunitară. Am atras însă atenția guvernului francez și autorităților europene asupra faptului că în Franța și poate și în alte țări există un mecanism care se numește rezerva de moștenire, care este un mecanism care permite moștenitorilor să pună deoparte o, uh, o cotă parte din masa succesorală la o treime până la două treimi Și deci, cum spuneam, am vrut să atragem atenția uh, legislatorului european că trebuie să ia în considerare existența acestui mecanism. În Franța este o veche tradiție și ne dorim ca redactarea proiectului de regulament să țină cont și de această realitate. Poate cineva poate să ne spună în ce stadiu se află lucrările în acest sens. Äh, da, voi vorbi pe scurt despre acest lucru. Nu vreau să critic Parlamentul German, dar vreau să vă spun că eu am, am fost și în uh, Senatul Belgian și cred că e bine că ar fi un rezultat pozitiv, printre altele, ca legislatorul să se ocupe de domeniile pe care le-am menționat astăzi aici. În ceea ce privește cetățenia, nu vreau să discut despre această temă, ar fi o discuție total separată. Când am vorbit despre Cartea Verde, aici am discutat și acest subiect și am făcut aceleași observații ca și dumneavoastră, iar pe parcurs ce m-am confruntat cu acest domeniu, am văzut că atunci când dorim să existe un drept de alegere, acesta este foarte important, dar funcționează doar în această combinație. Cât despre cetățenie, pentru cei care nu fac niciun fel de testament, aici intervine acest drept al alegerii. Acesta trebuie introdus pe baza ultimei reședințe fie se acționează așa, fie nu se face nimic. Deci doar în această combinație, reședința obișnuită și de alegere. Doar așa putem să avansăm. Aceasta este convingerea mea. Domnule Jung, ce ați spus dumneavoastră se discută și la noi am avut uh, de curând o reuniune comună a raportorilor cu raportorii din umbră. Ne-am întâlnit și cu membrii Consiliului de Ministri. Domnul profesor Partu, un profesor din Paris, a făcut un studiu legat de această problemă. Va face acest studiu, vom fi foarte atenți la rezultatele studiului și apoi vom analiza această combinație. Probabil că nu se vor schimba foarte multe, există și elemente pozitive, însă un cetățean german care se căsătorește cu o franțuzaică și se uh, are reședința în Germania, încă dreptul aplicabil este încă cel german. Apoi apar copiii și el își, își ține finanțele în Germania. Și atunci, din punct de vedere al Germaniei, se moștenește conform dreptului german. Dreptul francez nu se implică aici. Dar acum lucrurile se schimbă și diferențele nu mai sunt atât de mari. Eu cred că trebuie să avem o privire de ansamblu și să vedem că nu se va ajunge la o înrăutățire a situației. În majoritatea cazurilor, nici măcar nu vor exista efecte, vorbim doar despre cazuri transfrontaliere dar, cum am spus, am comandat un studiu din partea Parlamentului care cred că va ajunge tocmai la concluzia pe care v-am prezentat-o. Îi dau cuvântul domnului Lord Baunes pentru concluzii. Vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În numele Parlamentelor Naționale aș vrea să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru organizarea reuniunii de astăzi și, după obiceiul uh, Parlamentului meu. Am atât o experiență de avocat cât și de deputat. Marea Britanie nu a ales să adopte aceste propuneri. Însă propunerile sunt susținute de comisia mea în camera lor zilor urmărim evoluția acestei propuneri cu mare atenție și am subliniat complexitățile acestei propuneri, complexități care au fost uh, relevate și în această dimineață, nu mai departe de acum uh, câteva secunde. Dumneavoastră, domnule președinte, și colegul dumneavoastră din Bundestag au vorbit despre aceste complexități. Nu vreau să fiu un englez tipic, așa cum l-a descris uh, colegul meu în această dimineață, însă E clar că e nevoie de schimbări, e clar că cetățenii europeni au probleme atunci când vine vorba despre succesiuni transfrontaliere. Credem, pe de altă parte, că dacă venim cu o soluție universal valabilă, putem să producem consecințe negative și situația poate fi chiar mai complexă decât acum. Aceste chestiuni țin atât de mult de cultura națională și de legislația națională în ceea ce privește proprietatea, încât trebuie să acționăm cu mare prudență, la fel ca și în domeniul justiției penale. E nevoie de o abordare pas cu pas mai degrabă decât de o propunere unică, așa cum uh, este ea în forma actuală. Poate că, într-adevăr, noi avem mai multe probleme cu această propunere din cauza tradițiilor noastre legate de legislația proprietății. Și poate că, într-adevăr, noi considerăm că un testator trebuie să poată să dispună de bunurile sale așa cum dorește. În Marea Britanie nu există restricții în această privință. Și asta e o chestiune importantă în Marea Britanie. Aș vrea să-i rog pe deputați să înțeleagă faptul că notarii au un rol foarte important în Marea Britanie. Însă rolul acesta nu este același ca și cel descris de colegii mei în țările lor. Și nu cred că există un alt stat care acordă actelor notariale același statut ca și uh, deciziilor judecătorești. Și ajung astfel la certificatul de succesiune european. Când am examinat această propunere, se includeau certificatele notariale și deciziile judecătorești. Asta înseamnă că se va putea face un transfer de proprietate fără dovezile de reprezentare pe care le solicităm în general. Avem probleme similare și cu documentele autentice. Sunt conștient, domnule președinte, de faptul că timpul trece înțeleg faptul că Marea Britanie urmărește de aproape progresele, evoluțiile acestei propuneri și nu am nicio îndoială că atunci când se va ajunge la o concluzie finală în ceea ce privește opt-out-ul sau, din potrivă, opt-in-ul, va trebui ca reședința obișnuită ca factor de legătură pentru determinarea legii aplicabile este mai uh, clar definită. Trebuie ca testatorul să aibă o alegere. Și de asemenea, din punct de vedere național, este important să ne asigurăm că se protejează colectarea taxelor. Este un alt aspect care ne interesează îndeaproape în uh, Regatul Unit. pentru a menține regimurile succesorale, trebuie să uh, fim foarte atenți. Îmi pare rău că nu pot să fiu de acord cu notarii din alte țări. Dacă aș fi fost mai tânăr și mi-aș fi început profesia ca notar, probabil că aș fi fost de acord cu colegii mei, pentru că mi se pare că e mai profitabil să fii notar în alte țări decât în Marea Britanie. În orice caz, acestea au fost rezervele mele. Sunt sigur că toți parlamentarii naționali vor dori să studieze mai atent chestiunea înainte de a se ajunge la concluziile finale. Eu unul prefer ca Marea Britanie să participe la acest mecanism însă subiectul este atât de complex încât uh, eu aș fi pentru o abordare pas cu pas. Cred că are mai multe șanse de reușită. Vă mulțumesc! Um, Vă mulțumim, Lord Bowles. Trebuie să mai adaug și eu câte ceva. Marea Britanie, colegii britanici de aici um, discută despre această propunere și de aceea sper că o vor și accepta. Vom vedea până la urmă ce va decide Marea Britanie. Avantajul e următorul, înțelegere unii față de alții. Asta învățăm din asemenea discuții. Am aflat că exist, nu există acest, uh, această prevedere în dreptul din Marea Britanie și Scoția. Nu suntem doar experți, suntem și politicieni și de aceea cred că vom putea discuta și afară, în mod normal, despre aceste subiecte și astfel se închide prima sesiune celor discutate de noi. Mai vreau să spun ceva despre ce a spus și domnul Lordul Baunes. Există anumite neînțelegeri în ceea ce privește și impozitarea și dreptul aplicabil. Spun aceste lucruri pentru că ar trebui să puteți să beneficiați, de câte ori puteți afla mai multe informații, să nu existe neclarități. Doresc să îi propun comisiei, doresc să spun că comisia a făcut o consultare în domeniul impozitării, care este superfluă. Nu există niciun fel de tratat în ceea ce privește dubla impozitare sau există foarte puține în Europa între diferitele state membre. Pentru cetățeni, în anumite cazuri, poate fi o situație foarte nefericită în domeniul impozitării. Cam atât despre această temă. Cred că această propunere nu este una pentru juriști. Vom constata simplificări în multe cazuri. Vom vedea ce se va întâmpla și cu principiul cetățeniei. Există legi precum șaria, vom vedea cum vom acționa în aceste cazuri, când curtea poate să își pună în aplicare propriul drept. Dar cred că vorbim despre un mare pas înainte în acest domeniu. Până acum s-a tot folosit principiul cetățeniei, așa a fost și în statul meu, însă mă gândesc acum la cetățeni în inimar ei vor câștiga drepturi de circulație liberă și, și în ceea ce privește dreptul succesiunii, va fi un pas înainte pentru ei. Voi le mulțumesc tuturor participanților, vă mulțumesc pentru prezentări, le mulțumesc experților, celor care s-au implicat în discuție, celor care au ascultat cu interes. Continuăm după pauza de prânz. Mulțumesc!